Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues, let's start. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bună ziua. Haideți să începem. Oh, will be the important uh, soccer game between Belgium and France. Tonight. Uh, tonight. Uh, În seara asta va fi un meci foarte important, Belgia-Franța se pare că mai important decât uh, summitul de la NATO. Unii au preferat să se ducă în Rusia și nu să și nu să-l primească pe domnul Trump aici. Oricum, noi ne centrăm pe alte dosare importante. Uh, Brexitul o altă chestiune delicată diplomatică și mai special un proiect legislativ în contextul Brexitului Este vorba de uh, cotele de la OMC și distribuirea acestora după Brexit Raportoare este doamna Godliv Quisthot Rofol și am să-i dau cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Deci- Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că în ceea ce privește Brexitul avem uh, vești uh, mult mai interesante dacă ne uităm la canalele de știri uh, pe tot felul de mass media, cea belgeană, germană, franceză și așa mai departe, decât ce avem noi de discutat aici. Însă, iată că e prima dată când uh, discutăm concret aceste chestiuni de ordin tehnic. Brexitul, în opinia mea, uh, consider că este în continuare o decizie frumoasă, dar foarte proastă și în condițiile în care va veni, vor exista consecințe în toate domeniile. Noi eh, tot spunem acest lucru, dar eh, ai senzația că de ambele părți ale canalului se știu aceste lucruri, dar nu se preacționează ca atare, ca și cum ar avea consecințe directe. Și totuși data se apropie din ce în ce mai tare. Așa cum vă spuneam, iată, Comisia a demarat un pas concret cu o propunere de regulament în ceea ce privește repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Ucr- Uniune și modificarea regulamentului numărul 32 bară 2000 a Consiliului. De fapt, totul este un dosar extrem de tehnic. Comisia va putea explica mult mai bine cum și-a imaginat să împartă proporțional contingentele vamale. Eu am să dau uh, un exemplu în ceea ce privește caisele. Nu știu de ce au dat uh, acest exemplu ieri, dar ăsta e exemplu. Dacă acum caisele sunt în proporție de 80% UE20 Regatul Unit, atunci se va duce în continuare această proporție. Dacă din întregul contingent nu se comercializează tot, în proporție de 100%, în momentul de față, și din, să zicem, numai 60% și din acești 60% în proporție de 12 la 48, atunci se va mm, calcula ca și cum uh, ar fi vorba de 100% și se va repartiza proporțional. Din punct de vedere matematic, tot ok, dar aici intervine punctul meu. De ce procedează așa? Uh, comisia explică la considerente. Uh, tot restul este extrem de tehnic. Anexa este plină de cifre, nu doar despre caise, dar din punct de vedere legislativ, sigur, nu poți să faci nimic. Um, poți să le preiei dacă o mai căzut uh, de acord în ceea ce privește principiul. Deci ar fi interesant, poate, ca noi să vedem, uh, să creăm uh, altă matrice și poate și un alt algoritm pe care să-l discutăm apoi în trialog cu Consiliul și să arătăm că metoda noastră de calcul uh, ar fi una mai bună. Mie, eu care am studiat la un moment dat o uh, fizică, mi s-a părut uh, destul de rezonabil ce spune comisia, totuși consider că pe partea care totuși ține de partea legislativă, ar trebui să, ca formulările să fie în textul dispozitiv și s-ar putea chiar include aici un algoritm Mie mi s-ar părea o astfel de formulă matematică <clears throat> excelentă, aș mi-ar aduce aminte de primii ani după doctorat și primii ani în cercetare. Sigur că am uh, vorbit puțin ironic, dar uh, ca principiu cred că, s-ar, că se impune și e rezonabil ceea ce propune Comisia. Probabil vom discuta la nu știu câta oară, în ce măsură se impun acte delegate sau acte de punere în aplicare și cum trebuie departajate. Da, asta sigur mai putem face. Eu cred că pentru un prin schimb de opinii, acestea ar fi ideile de bază. Ar mai fi încă ceva. Eu sper însă că lucrurile nu vor rămâne așa, în forma aceasta și că vom găsi soluții mai deschise, dar uh, știți dumneavoastră, asta nu ține de noi. Mulțumesc foarte mult. Acum din partea socialiștilor, <clears throat> David Martin, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vorbesc uh, în numele unui membru din Italia în ceea ce se întâmplă, în ceea ce privește situația actuală, Um, cred că am putea spune că am început vara furându-vă vremea, apoi furându-vă uh, fotbalul și acum furându-vă și politica. Acestea fiind spuse, nu sunt 100% convins că Brexitul uh, se va întâmpla și, dar, în mod normal, sigur, Comisia trebuie să înceapă cu pregătirile și a venit cu o poziție corectă, dar am câteva întrebări în ceea ce privește partenerii comerciali și răspunsul acestora. Știu că o serie dintre aceștia și-au exprimat preocupări serioase. Noua Zeelandă, de pildă, a spus că în scopul acestor cote Regatul Unit și restul Uniunii Europene ar trebui să fie păstrate la fel, astfel încât să rămână oarecare flexibilitate. Sigur că uh, utilizarea viitoare nu este neapărat garantată de utilizarea trecută. Uh, nu știu dacă s-a analizat și această abordare. Mi s-a mai sugerat de asemenea în ceea ce privește funcționarea OMC și Poate că ar trebui să găsim și o formale, formulare juridică corespunzătoare, dar în practică nu s-ar schimba absolut nimic uh, la nivel de OMC dacă n-am face nimic. Mă interesează să știu dacă și Comisia are aceeași părere. Mulțumesc. Din partea ECR, Mama Clarkin. Mulțumesc! Bună dimineața, dragi colegi! Nu credeam că va trebui să încep ziua spunând uh, încă o dată, spunând încă o dată linia Guvernului Regatului Unit, Brexit e Brexit. Avem o discuție în ceea ce privește cotele tarifare, defalcarea proporțională a acestor cote este cea mai bună metodă pentru a asigura partenerii comerciali că comerțul nu va fi uh, afectat de acest proces. De aceea, cred că ar trebui să avem în vedere această tranziție lină. În măsura în care Regatul Unit pleacă din UE, va face ajustările necesare față de angajamentele la nivel UE și își va pregăti propriile angajamente. Intenția Regatului Unit este de a veni cu perturbări cât mai ă, puține. În timp ce este membră a Regatului Unit. Ă, Regatul Unit este angajat să mențină aceste angajamente ECR salută metodologia prezentată de comisie, uh, mai ales în ceea ce privește relația cu partenerii comerciali și fluxurile comerciale folosite pentru calcularea acestora. Uh, vis-a-vis -vis de metodă, aș dori să întreb Comisia două întrebări. Cum anume este afectat calculul procentual a anumitei cote și dacă și cum se va utiliza acest mecanism absența unui acord între UE și Regatul Unit. Eu cred că Comisia trebuie să facă tot posibilul și să includă și articolul 28 în aceste negocieri, dar aștept cu interes colaborarea cu raportorul și raportorii fictivi pe acest dosar și pentru a ne asigura că avem o tranziție lină. Mulțumesc din partea altă, doamna Scarche. Nu? Atunci din partea verzilor, Klaus Buchner. Mulțumesc! Eu nu văd niciun fel de alternativă față de propunerea prezentată și anume păstrarea acestor cote pe care UE cu 27 plus Regatul Unit le au în momentul de față. Nu ceea ce se importă prin uh, exporturi, ci ceea ce se consumă în țări. După acest algoritm trebuie făcută repartizarea. Nu văd să existe vreo alternativă. Și acum din partea GUE Helmut Scholz. Domnule președinte, aș spune cam același lucru ca și colegul din partea uh, Uh, verzilor și anume că dacă vrem să rămânem serioși ca partener comercial să uh, ne angajăm uh, corespunzător față de aceste cote existente, ceea ce înseamnă însă și că dacă vrem să fim sinceri cu partenerii cu care avem deja acorduri sau cu care suntem în negocieri, să vedem dacă aceste cote sunt realiste dacă UE27 este în măsură la anumite produse uh, cu anumiți parteneri comerciali să mențină aceste cote. Și fac trimite doar la parteneriatul cu Africa de Est, unde Tanzania, de pildă, insistă să existe o modalitate de preluare a cotei în ceea ce privește Regatul Unit. Cred că în astfel de cazuri ar trebui să ne mai gândim încă o dată și să analizăm mai în detaliu propunerea Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Am să dau acum cuvântul Comisiei, domnul Michael Nier, din partea DG Agri. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. După cum știți cu toții, propunerea pe care o aveți în față face parte dintr-un pachet în uh, care mai este inclusă încă o propunere. Am solicitat Consiliului să autorizeze Comisia uh, să demareze negocierile în baza articolului 28 uh, pe GAT la Geneva și am primit acest mandat. Dar în propria analiză am spus că dacă aceste negocieri eșuează, trebuie să fim pregătiți și să mergem în continuare și să impunem cotele uh, UE pe bază unilaterală. Despre asta este vorba în propunerea de regulament pe care o veți în față. Spuneați în această dimineață că metoda pe care am elaborat împreună cu Regatul Unit este obiectivă și arată bine și, într-adevăr, credem că este metoda cea mai robustă de a împărți proporțional cotele între Regatul Unit atunci când va, ne va părăsi și noi. În ceea ce privește poziția partenerilor comerciali la nivel de OMC, ați vorbit de Noua Zeelandă, de pildă, nu e nicio surpriză că unii dintre aceștia au avut o atitudine relativ critică. Vreau, vor să folosească retragerea Regatului Unit din UE pentru a majora accesul pe piața UE 27. Poziția noastră este foarte fermă. Noi vrem să menținem accesul pe piață așa cum este, nici mai mult, nici mai puțin. Dacă deci ceea ce este 100% astăzi UE, inclusiv Regatul Unit, va rămâne 100% mâine UE plus Regatul Unit în afara UE. Această chestiune însă este, din păcate, um, în contradicție cu dorința Regatului Unit de a părăsi Uniunea Vamală după ce Regatul Unit va părăsi Uniunea Vamală, gestiunea comună a acestor uh, contingente tarifare nu va mai funcționa așa cum funcționează în momentul de față. Și am să mă opresc aici, mai am o observație finală. Două întrebări tehnice în ceea ce privește efectul Rotterdam și contingentele netarifare neutilizate. Am să las pe colegul meu să răspundă. Vă mulțumesc pentru ocazia de a interveni aici și de a vă prezenta pe scurt propunerea noastră. Și am să închei cu un răspuns în ceea ce privește calendarul. Când anume Regatul Unit va părăsi Uniunea Vamală, știm că răspunsul la această întrebare este incert în momentul de față, iar Comisia în acest dosar, ca și în altele, a spus că trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce considerăm că va fi scenariul cel mai prost, în scenariu în care Regatul Unit va părăsi Uniunea Vamală fără acord de tranziție, adică va părăsi Uniunea Vamală pe 30 martie anul viitor. datorită faptului că implementarea efectivă a cotelor împărțite va necesita o serie de regulamente foarte tehnice de la nivelul comisiei, pentru care avem nevoie de câteva luni. Am spus că avem nevoie de adoptarea acestei propuneri de către colegiuitor până la finalul anului și atunci am fi pregătiți și pentru scenariul cel mai prost. Sigur că lucrurile uh, Uh, vor funcționa mai bine și Regatul Unit va rămâne în Uniunea Vamală pentru o perioadă de tranziție, vom avea mai mult timp la dispoziție, dar în momentul de față nu există certitudine pentru niciunul dintre scenarii și de aceea ne pregătim pentru cel mai prost. Cu permisiunea dumneavoastră am să dau cuvântul colegului meu pentru a răspunde la celelalte întrebări tehnice. Bună dimineața! Pentru a răspunde la întrebarea cu privire la efectul Rotterdam, trebuie să ne întoarcem pe principiul acestei metodologii. Vrem să minima, minimalizăm perturbările la fluxurile comerciale. De aceea ce avem nevoie de cele mai bune date disponibile pentru a reprezenta aceste fluxuri comerciale. Aici intervine efectul de la Rotterdam, care nu implică doar intrarea prin porturi a, mărfurilor la Rotterdam. Același lucru se întâmplă și la Hamburg și în alte părți. Și atunci soluția a implicat două chestiuni. În primul rând am încercat să folosim cele mai bune date disponibile și de aceea atunci când vă uitați la sursele de date menționate în acest regulament, nu folosim datele normale COMEX, pentru că acestea nu ar integra și efectul Rotterdam. De aceea, acolo unde a fost posibil, ne-am bazat pe datele cu privire la licențe, care sunt diferite de datele comerciale normale, pentru că aici ne uităm la locația operatorului economic care a solicitat uh, licența și nu la locul importului. Foarte concret, să presupunem că aveți o un uh, angrosist din Regatul Unit care vrea să importă carne de pui din Thailanda, care va solicita o licență pentru a face acest lucru. Această licență poate fi folosită peste tot în uh, Europa. Punctul de intrare poate fi Hamburg sau Rotterdam, dar ne uităm la locația respectivului operator economic. Dacă uh, acesta are sediul în Regatul Unit, atunci intră pe uh, cotele pentru Regatul Unit. Dacă este compania este stabilită într-una din celelalte țări membre, atunci intră pe cotele celelalte. Asta este în parte o soluție la efectul Rotterdam. Sigur, nu e perfectă. De aceea avem și cea de-a doua abordare și anume că în timpul contactelor cu partenerii comerciali la Geneva am dat dovadă de deschidere pentru a vedea dacă există și seturi de date mai bune am folosit aceeași metodologie, dar am include și alte seturi de date. Dacă am putea minimaliza perturbări față de fluxurile comerciale, nu avem nimic împotrivă să folosim și alte date. Deci, pe efectul de la Rotterdam folosim cele mai bune date disponibile, locația operatorului, în ceea ce privește licențele. A doua întrebare s-a referit la contingentele tarifare neutilizate și aici am folosit aceeași metodologie și ca și pentru partea utilizată. Să spunem că cota este de 100%, 50 folosite, 50 nefolosite. Ne uităm pe partea cotei folosite, să vedem care este uh, partea aferentă Regatului Unit. Să zicem că ar fi 25 la 25 între Regatul Unit și UE. Deci, o utilizare de 50% care apoi este aplicată pe întregul contingent tarifar. În practică, avem o împărțire proporțională 50 um, pentru Regatul Unit, 50 pentru Uniunea Europeană. Pentru că ne uităm la partea utilizată, avem 25 din 50 pentru Regatul Unit și alte 25 pentru UE. Deci asta Astfel se face uh, calculul din partea utilizată. Se aplică apoi și părții neutilizate. Și apoi mai este și altă chestiune. Sigur că uneori contingentele tarifare nu sunt folosite deloc. Uh, există câteva astfel de exemple pentru că situația de pe piață face uh, Um, necesară neutilizarea acestora sau beneficiile nu sunt suficiente. În aceste cazuri, sigur, nu avem date și de aceea soluția noastră s-a bazat pe doi piloni. Fie ne uităm la uh, contingentul tarifar a un, acelui produs și ne uităm la mm, cota aferentă Regatului Unit uh, pentru același produs, dacă nu există un astfel de produs, ne uităm la comerțul în afara contingentului tarifar pentru același produs. în baza altor scheme tarifare și aplicăm aceeași metodologie. Deci ne uităm la comerțul în afara contingentelor tarifare, cât revine Regatului Unit, cât uh, pe UE27 și aceeași proporție este aplicată și pentru contingentul tarifar. Deci metodologia a fost coerentă pentru toate contingentele tarifare din uh, anexă și datele folosite au fost de așa natură încât să minimalizăm pe cât posibil perturbările pentru fluxul de date. Mulțumesc foarte mult, ați analizat uh, și vom analiza și noi metodologia cu foarte mare atenție, însă cealaltă parte este că OMC-ul trebuie să fie de acord cu această propunere și vreau să vă întreb uh, care este uh, părerea dumneavoastră. Vom avea un acord la OMC? Care este planul B în cazul în care nu ajungem la un acord? Da, după cum știți, am luat legătura cu partenerii noștri comerciali uh, uh la nivel informal, în cadrul OMC-ului și, cum v-am spus până acum, nu am primit o susținere unanimă din partea lor. Însă, atunci când e vorba de metodologie, le-am spus partenerilor foarte bine, dați-ne o altă metodologie mai obiectivă și o vom analiza, însă n-am primit nici de data aceasta nimic. Feedback-ul pe care l-am primit a fost mai degrabă de natură politică și anume ni s-a spus uh, că se dorește o creștere a accesului pe piață și ideal s-ar dori ca UE27 să mențină uh, nivelul de 100% și Regatul Unit să aibă o anumită cantitate în plus, deci să trecem dincolo de 100% pe care o avem acum, însă nu am primit de la niciun partener comercial o propunere clară, concretă, pentru a avea o metodologie mai solidă și obiectivă mai bună decât a noastră. Cea a doua parte a întrebării dumneavoastră, dacă uh, va trebui să ajungem la un acord și din acest punct de vedere noi considerăm că trebuie să negociem și să ne luăm un angajament față de partenerii comerciali în uh, lumina articolului 28 al GATT. Și asta am făcut aici. Analiza noastră ne arată, pe de altă parte, că dacă nu ajungem la un acord, atunci avem dreptul, după regulile OMC, să o facem uh, pe cont propriu, în mod unilateral. Însă, bineînțeles, ar putea ca partenerii comerciali să nu fie de acord și să ajungem în fața tribunalului. Există un risc aici, însă avem un argument legal dacă nu avem acordul uh, după toate negocierile noastre, în conformitate cu articolul 28, să o facem pe cont propriu atunci când uh, Regatul Unit se va retrage din Uniunea Vamală. Mulțumesc. Încă două întrebări suplimentare, David și Helmut după aceea. Foarte pe scurt, mulțumesc. După cum spuneam, este o abordare inteligentă în circumstanțele actuale. Însă, dacă UE și Regatul Unit uh, hotărăsc să rămână în Uniunea Vamală, atunci mai e nevoie să mergem până în instanță sau nu? Încă o întrebare față de procedura de la Geneva pe care ați menționat-o. În ce măsură se acționează împreună conform protocolului între Regatul Unit și uh, UE? Spuneați că există în continuare neclarități dar în ce măsură, după acordul care a fost luat pe contingente tarifare în acest an, există o acțiune concretă sau există deja și la Geneva sondaje son de, fie, de fiecare parte? This is very hypothetical. Într-adevăr, la prima întrebare, așa cum ați spus, este o întrebare ipotetică. Dacă Regatul Unit rămâne pe deplin în Uniunea Vamală, atunci nu mai e nevoie să se divizeze Uh, TRQ-urile, deci contingentele tarifare. Aici, abordarea noastră n-ar mai avea nimic de a face. Însă noi am lucrat uh, plecând de la declarația uh, Regatului Unit și anume că va pleca din Uniunea Vamală. Nu sunt sigur că am înțeles întrebarea dumneavoastră a doua, însă dacă avem un acord cu partenerii la Geneva, în cadrul OMC-ului, acest acord va trebui să fie ratificat de instituții, deci de Consiliu, cu consimțământul Parlamentului. Pentru a adapta anexa pe care o aveți în față față de orice altfel de acord la care am ajunge la Geneva, avem acte delegate pentru comisie pentru a face adaptările tehnice necesare însă acordul va trebui să fie întâi ratificat de Consiliu și Parlament. Mulțumesc. Am văd că mai este o intervenție. Da, cu cât uh, analizăm mai mult situația, cu atât uh, ea devine mai complexă. Așa că aș avea o întrebare, și anume, care este scenariul de la care ați uh, plecat? Și anume că Regatul Unit se retrage din Uniunea Vamală, Să există aici și o garanție pentru Irlanda de Nord și anume ca ea să rămână în Uniunea Vamală. Deci v-ați gândit și la un scenariu în care tari- contingentele tarifare în cadrul Regatului Unit proporția ar fi diferită pentru părți diferite ale Regatului Unit, uh, pentru că uh, se presupune că Irlanda de Nord uh, nu va mai putea fi inclusă în partea care îi revine Regatului Unit. Da, am înțeles foarte bine și avem o ședință tehnică în această după masă unde mă așteptam la astfel de întrebări. Este o întrebare foarte dificilă, pentru că, după cum bine știți, această soluție de tip backstop pentru Irlanda de Nord, care este analizată, discutată la momentul acesta, este foarte dificilă nu există un text acordat pe care să ne bazăm. Deci nu facem decât să speculăm aici pe marginea unor ipoteze. Singurul lucru pe care pot să-l spun uh, ca și principiu este că pentru teritoriul Uniunii Vamale, pentru UE 27, vom avea o parte a contingentelor tarifare pentru UE 27 și pentru Regatul Unit care nu este parte a Uniunii Vamale și nu este parte a teritoriului uh, UE27, se va aplica o parte separată de contingente tarifare. Însă, vă spuneam, este decât ipotetic, trebuie să vedem cum vor merge discuțiile cu Regatul Unit, uh, în special în ceea ce privește chestiunea frontierei cu Irlanda. Deci nu este un răspuns definitiv s-ar putea ca în câteva zile sau săptămâni uh, să devină irelevant. Mulțumesc. Godeliv, te rog. Algoritmen algoritm este. Partea cea mai frumoasă la matrice și algoritmi este că concretul, cifrele pot fi modificate mereu. Dacă Regatul Unit uh, se împarte, de pildă, aceleași cifre pot fi împărțite în continuare. Și același lucru este valabil și pentru partea de UE. În continuare consider că ceea ce discutăm nu prea ține de legislativ, dar impresia mea este că matricea propusă pare să fie calea ce bună pentru a ajunge cel puțin la o primă formă de rezultate în această după-amiază va exista un briefing tehnic cu privire la această chestiune și trebuie să spun sincer că sper că vom putea lucra pe niște premise um, care să fie fondate pe date, astfel încât să nu trebuie să facem tot felul de ajustări ulterior. Mulțumesc, ne vom întoarce la acest punct în septembrie și vom discuta atunci proiectul de raport. Trecem la punctul 9, activitățile grupurilor de monitorizare. Am avut o întâlnire a grupului pentru uh, Asia de Sud-Est uh, pe 26 iunie și uh, dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, s-a produs această întâlnire și asta ne-a ajutat încă o dată să subliniem faptul că uh, grupul de monitorizare de la INTA și Comisia INTA se uh, centează pe relațiile cu Bangladeshul la momentul acesta și dorim să ne menținem un angajament uh, pozitiv pe această linie. Am continuat cu acest format pozitiv pentru a face progrese în funcție de rezultatele pe care le așteptăm din partea Bangladeshului. A fost uh, uh un proces de monitorizare, de evaluare a felului în care se implementează pactul uh, de stabilitate uh, un pas important uh, realizat de UE, Statele Unite și Canada, la momentul când Statele Unite încă mai credeau în comunitatea internațională. Vom vedea ce se va întâmpla însă. Și, bineînțeles, OIM și Guvernul Bangladeshului uh, au participat uh, și lucrează pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din Bangladesh. Am avut un schimb de opinii cu domnul Defel Ahmed, ministrul comerțului, și domnul Haft, uh, care este ministrul muncii și al ocupării. Au participat și alți funcționari uh, la nivel înalt din partea guvernului din Bangladesh uh, care s-au pronunțat în legătură cu pactul de stabilitate. De fapt, a fost o întâlnire foarte importantă. Și, în concluzie, aș sublinia următoarele uh, remarci. În primul rând, comerțul cu UE este unul care generează bogăție și ocupare în Bangladesh. Noi suntem uh, uh, cel mai, al doilea cel mai mare exportator la nivel mondial. Bangladeshul uh, reprezintă 66% din importurile care intră acolo și reprezintă un partener important din punct de vedere comercial. Acesta este esențial pentru că generează milioane de locuri de muncă, lucru care a fost recunoscut la întâlnirea noastră de către miniștrii prezenți din partea guvernului din Bangladesh în special în ceea ce privește industria confecțiilor, unde majoritatea lucrătorilor sunt femei și aceasta a fost uh, un rezultat foarte bun pe care l-am obținut uh, în munca noastră am văzut că problemele uh, de gen au fost uh, abordate din această perspectivă. În al doilea rând, există angajamente în ceea ce privește accesul privilegiat pe piața UE. S-au făcut eforturi recente și progrese în anumite domenii, în special în ceea ce privește siguranța la locul de muncă, dar trebuie să se facă și mai multe în ceea ce privește condițiile de muncă în special două elemente. În primul rând, uh, legislația muncii din uh, Bangladesh și armonizarea sa cu convențiile OIM. Am auzit uh, de la ministrii că noua lege a fost deja prezentată și suntem îngrijorați de timpul de care a fost nevoie pentru a o prezenta. Așteptăm să avem un angajament clar pentru finalizarea acestui proces. Pe de altă parte, am auzit că termenul ar fi luna septembrie și cred că acest termen trebuie să fie cu adevărat respectat, un lucru pe care l-am subliniat încă o dată vizitatorilor și invitaților noștri. În al doilea rând, suntem foarte îngrijorați în ceea ce privește lipsa de certitudine uh, juridică pentru litigiile legale și uh, angajamentul cu curtea care este absolut necesar pentru um, toate litigiile care sunt în curs. Am avut o vizită oficială din partea INTE, INTA în Bangladesh și mi-aduc aminte că a fost un lucru pe care l-am menționat uh, cu foarte mare uh, precizie în cadrul vizitei noastre. Deci este un element pe care ne centrăm. În general, Pot să vă spun în concluzie că am trimis și o scrisoare oficială către autoritățile din Bangladesh pentru a le cere niște obiective foarte clare, cu termene clare și le-am reamintit faptul că Comisia INTA va reaminti de fiecare dată care sunt responsabilitățile Bangladeshului pentru a se asigura că se păstrează uh, și se îndeplinesc termenele stabilite, incluzând aici uh, și uh, uh, corresponsabilitatea noastră în calitate de colegiuitor pentru uh, GSDP. Când voi termina această scrisoare oficială, o voi trimite colegilor pentru ca toată lumea să o cunoască. În afară de aceste elemente, am a avut și alte două conferințe importante, una dintre ele aici uh, la Parlament, uh, alta la Comisia Europeană. De fiecare dată am transmis aceleași mesaje și vom avea o altă conferință în această masă la Parlament. Încă o dată voi reitera mesajul meu și pot să spun că mă surprinde mai atunci când mai ales atunci când e vorba de uh, curte și respectarea uh, calendarului stabilit uh, este un rezultat uh, pe care Bangladeshul îl poate atinge foarte ușor, uh, deci trebuie doar să își mențină angajamentul și să facă eforturile necesare în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru eforturile făcute. Este important pentru a stabiliza situația în Bangladesh și pentru a ajuta guvernul de acolo. Dacă nu sunt comentarii, trecem la următorul grup de monitorizare, Mercosur, care s-a întâlnit pe 21 iunie și am să dau cuvântul domnului Salafranca, care este raportor permanent pentru Mercosur. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am avut întâlnirea grupului de monitorizare și șefa uh, negociatoare ne-a explicat care sunt rezultatele rundei din Uruguay. Impresia noastră a fost uh, de oarecare îngrijorare față de felul în care s-a desfășurat uh, această rundă de negocieri. Uh, ni s-au prezentat și anumite elemente de interes pentru noi care au fost uh, dezbătute în cadrul acelor întâlniri. Imediat uh, după această prezentare uh, s-au produs mai multe evenimente. S-a întâlnit doamna comisar Malmström cu președintele Uruguayului și a început o nouă rundă de negocieri cu noi așteptări pentru a finaliza în sfârșit acest lung proces de negociere care durează de peste 20 de ani, după cum știți și dumneavoastră, Există o oportunitate pentru a finaliza acest proces chiar săptămâna viitoare, pentru că vom avea o întâlnire la nivel ministerial între CELAC și UE. Și din acest punct de vedere, uh, pentru că membrii Mercosur vor participa la această rundă ministerială, într-adevăr s-ar putea finaliza lucrările dacă se fac um, progrese la cele 4-5 dosare tehnice care sunt încă discutate. După cum știți, partea politică și de cooperare a fost deja finalizată, s-a ajuns la un acord. Uh, șefa negociatoare ne-a spus că în proporție de 90% s-a ajuns la un acord, dar mai rămâne 10% care depinde pur și simplu de chestiuni mai complicate, cum ar fi industria auto, uh, indicații de origine geografică, sau uh, anumite uh, concesii care ar trebui făcute în domeniul transportului maritim și uh, concesii făcute în schimbul uh, uh, celor date la industria auto pentru agricultură. Deci iată care este rezultatul și așteptăm cu toții ca în cursul acestei săptămâni să se înregistreze progresele necesare pentru ca săptămâna viitoare, la ultima rundă uh, ministerială, să se finalizeze în sfârșit acest proces uh, lung de negociere. După cum ne-a spus șefa care negociază din partea Comisiei Europene, mai avem 15 zile la dispoziție de muncă la nivel tehnic, însă e nevoie și de voință politică pentru a face acest pas înainte. Am avut ocazia să mă întâlnesc uh, cu membrii Mercosur ca să văd care este situația se pare că există această voință politică, deși contextul nu este unul uh, perfect. Uh, cunoaștem cu toții care sunt dificultățile de o parte și de alta și cred că obiectivul este acela de a ajunge la un acord uh, echilibrat și ambițios. La momentul acesta mm, este esențial să se mobilizeze voința politică pentru a atinge acest obiectiv. Raportul pe care l-am primit din partea șefei care uh, negociază la grupul de monitorizare ne-a prezentat foarte bine această situație. Mulțumesc! Da, se pare că este o întrebare din partea domnului Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru această prezentare interesantă a întâlnirii de săptămâna trecută a grupului de monitorizare. Din păcate, nu am putut participa. Dacă ținem cont de ultimele uh, Uh, evenimente din Brazilia și dacă ținem cont de poziția ambilor parteneri în acest acord comercial și dacă ea trebuie menținută, pentru că noi suntem pentru o abordare de reglementare și, bineînțeles, uh, toate organele alese în mod democratic Trebuie respectată însă, dacă ținem cont de acest uh, pachet uh, otrăvit care a fost uh, oferit, trebuie să ne gândim la ce se întâmplă cu această utilizare a pesticidelor și așa mai departe. Aceasta ar putea crea complicații suplimentare și ar trebui să vedem care este situația atât cu Brazilia cât și cu alți parteneri din Mercosur care au reacționat. Da, domnule președinte, nu cred că ar trebui să ne îngrijorăm uh, în ceea ce privește standardele de mediu. Sunt elemente pentru care Comisia Europeană a arătat uh, cu claritate care este poziția de negociere. Mie mi se pare că dezbaterea la momentul acesta se centrează uh, în special pe această etapă finală sau nu, deci de finalizarea procesului de negociere. După cum știți foarte bine, nu noi negociem, ci Comisia Europeană în numele celor 28 și Comisia ne-a spus că um, acumularea problemelor fundamentale uh, se limitează la aceste chestiuni. Cred că um, Comisia dorește să-și mențină competențele în acest uh, domeniu și regulamentele care vor fi uh, în obiectul, uh, în vizorul acestor acorduri se vor centra pe standardele internaționale, așa cum am făcut-o în cazul acordului cu Japonia, Canada sau Mexicul, mai recent, ca să dau exemplul unei țări care se află pe același continent. Deci nu sunt de acord cu îngrijorările pe care le-a manifestat domnul Scholz. Eu din potrivă, am senzația, domnule președinte, că e vorba aici de un proces foarte lung și am avut uh, timp mai mult decât suficient pentru a aprofunda toate detaliile tehnice și standardele în diverse domenii. Mi se pare că Comisia și-a făcut treaba cu foarte uh, mare rigoare și n-ar trebui să fim îngrijorați. Practic, uh, principala problemă acum se centrează în primul rând pe ambiția UE de a avea un rezultat uh, mulțumitor în ceea ce privește regulile de origine pentru industria auto, un sector ofensiv pentru interesele noastre și propunerile care s-au făcut uh, în ceea ce privește produsele din carne, 99.000 de tone cu diversele caracteristici, dacă e vorba de produse congelate, carne proaspătă și așa mai departe, și oferta de 100.000 de tone pentru etanol, de asemenea problema zahărului și indicațiile de origine geografică, unde Uniunea Europeană a venit cu peste 350 de indicații care ar trebui să fie protejate. Mercosurul uh, a oferit doar 300 de indicații geografice, deci mai rămân 47 de acoperit, uh, un număr destul de mare și trebuie să vedem marja de manevră pe care o avem, așa cum s-a întâmplat și cu alte acorduri uh, cu Canada sau cu alte țări pentru a ajunge până la 8-10 indicații geografice care rămân uh, în suspans pentru a asigura uh, indicațiile noastre geografice. De asemenea, concesii care s-au făcut în domeniul transportului maritim, produse lactate, sunt uh, doar câteva sectoare de activitate unde se centrează principalele noastre îngrijorări la momentul acesta. Cred de aceea că dacă ținem cont de procesul de negociere, de uh, seriozitatea cu care Comisia a abordat această negociere, experiența noastră în acest domeniu, în concluzie am impresia că ceea ce este în joc aici este să vedem dacă un acord de așa natură într-un moment dificil ar putea trimite un mesaj de susținere pentru uh, liberul schimb și împotriva uh, tendințelor protecționiste. Deci dacă uh, punem în echilibru interesele care sunt în joc, pe de o parte, uh, Uniunea Europeană care plătește 4 uh, miliarde de taxe vamale pentru țările din Mercosur și, pe de altă parte, țările din Mercosur sunt singurele din America Latină care nu au un regim uh, preferențial de export. Deci, dincolo de importanța economică, de importanța liberului schimb și a investițiilor care sunt în joc, cred că mai e în joc aici și un acord de-a dreptul strategic și uh, Aspectele tehnice de reglementare sunt aspecte pe care Comisia cred că le-a analizat suficient de bine în uh, cadrul negocierii și n-ar trebui să prezinte probleme suplimentare. E, așa cum spuneam mai devreme, o problemă cu uh, mobilizarea voinței politice, în special uh, uh, cu toate problemele care au apărut din partea Uniunii și care trebuie rezolvate și aceasta este principala problemă din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci mai rămân câteva detalii de clarificat. Însă este uh, un exercițiu la nivel global foarte important și uh, este important uh, să-l încheiem și pentru uh, partea referitoare la mașini, care ne interesează așa de mult. Trecem acum la punctul 10. Bugetul general al Uniunii Europene, raportorul nu este aici, însă am primit propunerea dânsului și raportorii din umbră, de fapt nici ei nu sunt prezenți în sală, domnul Fielner nu este aici, nu știu dacă cineva îl înlocuiește, vă rog. Da, pot să vorbesc în numele lui Christopher, dar pot să vă spun că nu am propunerea raportorului aici în față. Însă am să vă spun ce avea de transmis Christopher. Și el cunoaște foarte bine uh, propunerea. Au existat probleme cu zborul uh, dânsului, de aceea nu a ajuns aici. Uh, domnul Fielner dorește să mulțumesc raportorului pentru bugetul pe 2019. Este de acord că acest buget trebuie să ofere finanțare suficientă pentru um, agenda ambițioasă comercială, inclusiv pentru instrumente cum ar fi ajutor pentru dezvoltare. Asta înseamnă și finanțare pentru analiză și dialogul cu actorii implicați pp ul este de acord cu nevoia de uh, coerență și cu alte instrumente pentru IMM-uri și pp ul uh, dorește ca uh, IMM-urile să poată beneficia de pe urma politicilor comerciale. Subliniem de asemenea faptul că avizul se centrează pe bugetul actual pe 2019 și relevanța sa pentru politicile comerciale. Iar Brexitul și uh, dezbaterile în ceea ce privește viitorul CFM uh, vor fi elemente importante la anul, dar nu ar trebui să fie în centrul acestui aviz. Domnul Fiernal a pregătit și amendamente pentru acest uh, proiect de aviz pentru a asigura o coerență a politicilor cu politica externă, politica de dezvoltare, și uh, programul de asistență macrofinanciară. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, David Martin, din partea SD. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, uh, m-a surprins faptul că raportorul a venit cu o propunere foarte echilibrată pe care o susținem. Susținem patru din cinci aliniate, nu susținem aliniatul referitor la Brexit, pe care nu-l considerăm necesar, așa cum a fost el inclus aici însă ă, salutăm ă, atenția acordată IMM-urilor. Vom prezenta și câteva amendamente, unul pe care l-aș menționa aici, și anume să se asigure faptul că ă, capitolul nostru de dezvoltare și comerț este mult mai puternic. E nevoie de o încurajare a societății civile pentru procesul de monitorizare a acestui capitol. Deci, uh, în mod surprinzător, în concluzie, putem susține aproape întreg avizul. Mulțumesc! Mulțumesc, Emma! Vorbesc uh, din partea domnului Lunes, pentru că se pare că nimeni nu este aici în această dimineață. Grupul ECR dorește un buget uh, care să aibă o valoare adăugată pentru UE, să acorde prioritate obiectivelor noastre și să se centreze pe uh, realocarea fondurilor și nu pe noi resurse. Așa cum s-a arătat la ultima plenară în uh, propunerea de buget pentru 2019. Multe sugestii sunt acceptabile pentru noi, însă avem uh, îndoieli în ceea ce privește aliniatul 4, uh, care arată că ONG-urile ar trebui finanțate din bugetul european. Mulțumesc! Marice Șache, din partea grupului ALDE. Nu? Doamna Hautala nu este aici, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, cred că avizul merge în direcția cea bună. Aș vrea totuși să remarc că ar trebui să ne centrăm în special pe anumite aspecte noi din strategia Comerț pentru Toți, care a fost promovată de Comisie în acest mandat legislativ, care trebuie să fie inclusă și în bugetul pe 2019. De exemplu, chestiune de comerț echitabil, care ar trebui să fie menționate și sunt de acord că IMM-urile reprezintă un punct absolut esențial. Și în al patrulea rând, cred că am putea face adăugiri la acest proiect de aviz în ceea ce privește uh, implementarea sistemului uh, GSP și anumite aspecte ale acordurilor uh, bilaterale, în special pentru țările din Europa Centrală și de Est, unde anul acesta s-au făcut progrese semnificative. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia este prezentă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru intervenții. De asemenea, Comisia dorește să confirme că acest exercițiu financiar 2019 va acoperi practic toate nevoile noastre. Avem uh, un buget uh, operațional mic și folosim pe larg uh, instrumentele de care dispunem la nivel bugetar, de exemplu pentru acțiunea externă. Majoritatea chestiunilor pe care le-ați menționat în intervențiile dumneavoastră vor fi acoperite fie de către bugetul operațional, fie de către aceste instrumente de politică externă. Am utilizat acest buget destul de mic pentru a evalua acordurile comerciale, pentru a întări participarea societății civile în cadrul negocierilor și în mecanismele de implementare pentru acordurile comerciale. După cum știți, am lansat instrumentul de parteneriat, un instrument nou pentru a finanța noi proiecte în aceste uh, domenii, un instrument care va deveni uh, uh implementabil începând cu acest an. Sperăm că acest uh, proiect de buget să ne permită să implementăm prioritățile noastre așa cum s-a întâmplat și cu bugetele anterioare, inclusiv în domeniul uh, ajutor pentru uh, comerț, unde menținem același nivel de finanțare și intenția noastră este să utilizăm în continuare acest uh, buget pentru chestiuni de comerț uh, echitabil, așa cum am făcut-o și în anii precedenți. Vom fi în continuare atenți la IMM-uri avem și o comunicare prevăzută, este un proiect care a fost implementat uh, în cursul acestui an și care va continua și cu bugetul din 2019, cu bugetul operațional de care dispunem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul uh, raportorului în încheiere. Domnule președinte, vă Mulțumesc că ați dat cuvântul întâi a raportorilor din umbră. A fost o atitudine foarte constructivă din partea dumneavoastră și în conformitate cu felul de mai pomenit în care conduceți această ședință. colegii m-au scutit de anumite elemente și eu i-am scutit pe ei de alte elemente, așa că am ajuns la un echilibru dar uh, textul prezentat poate fi uh, modificat mai departe. Într-o instituție în care multe texte sunt uh, prea lungi, probabil că e bine ca din când în când să avem și texte mai succinte ca acesta. Nu cred că am prea multe de adăugat în afară de aceasta este textul pe care îl vom vota și vom vedea dacă voi putea susține în continuare acest aviz după prezentarea amendamentelor din partea colegilor. Și vă mulțumesc încă o dată pentru atitudinea constructivă pe care ați avut-o la acest punct. Mulțumesc foarte mult, domnule Dartmouth. Într-adevăr, se pot prezenta amendamente până pe 13 uh, iulie la orele 12 și amendamentele pentru, pentru buget până pe 20 iulie la orele 18. Deci primul termen este până la prânz și al doilea termen la 6 după masa. Adoptarea acestui text se va face pe 29 august. Și acum trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Tehnologia blockchain și consecințele sale în politica comercială. Doamna Emma McClarkin este raportoare și dau cuvântul. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta despre acest raport cu privire la tehnologia blockchain și implicațiile pentru comerțul internațional. E un subiect extrem de interesant și cu toate știrile și evenimentele legate de blockchain, invitațiile pe care le-ați primit cu toții, uh, cred că începeți să vă dați seama și dumneavoastră de cât de important este acest subiect și ce posibilități se ascunde. Raportul acesta vine tocmai la momentul potrivit pentru a vorbi despre aplicațiile acestei tehnologii, implicațiile asupra comerțului internațional. Există potențialul de a revoluționa exact, chiar modul în care sunt schimbate informațiile, ideile și se face comerț. Eu cred că Înainte de a spune despre beneficii, aș vrea să vă vorbesc puțin despre această tehnologie blockchain pentru a înțelege cum funcționează. Tehnologiile blockchain le permit unor părți separate să se implice în niște tranzacții sigure, fără nevoia unui intermediar. Unele blockchain uh, sunt uh, distribuite prin DLTs, sunt baze de date unde tranzacțiile sunt înregistrate odată și nu pot fi modificate ulterior. Tehnologia e distribuită deoarece există diferite copii uh, care sunt păstrate în locații uh, necunoscute. Operatorii de rețea uh, gestionează toate acestea pentru ca acele copii să rămână uh, păstrate și fiecare deci hotărăște ce bloc ce să adauge la acest lanț. Deci sunt uh, lanțuri de date care sunt uh, adăugate de fiecare dată și fiecare bloc are o amprentă, un hash, care poate fi folosit pentru a verifica conținutul întregului lanț. Și există două feluri de blockchain, cele cu acces public și cele uh, private. Pe cele publice, oricine poate citi și participa. De exemplu, Bitcoin, Ethereum sau alte Uh, monede uh, criptate, însă raportul meu nu va analiza astfel de blockchain-uri. Există prea multe îngrijorări, elemente nesigure legate de această tehnologie. Raportul meu se va concentra pe blockchain-ul privat. Acestea seamănă cu bazele de date convenționate, deci conținutul registrurile sunt uh, la dispoziția doar unui număr uh, limitat de înregistratori, de persoane înregistrate, mă scuzați. Deci conținutul nu poate fi uh, șters, deci pe un astfel de registru, nivelul de securitate, deci de confidențialitate pentru utilizatori în ceea ce privește imutabilitatea datelor, deci depinde de nivelul de guvernanță. Deci e un element uh, exterior de control al utilizatorilor și a nivelului de acces. Și de aceea cred că această tehnologie și aceste aplicații pot fi folosite în comerțul internațional. E vorba de încredere, transparență și încredere în aceste sisteme online. Știu că unii membri se întreabă de ce comisia noastră INTA ar trebui să exploreze aplicațiile acestei tehnologii asupra comerțului internațional și știu că unii și exprimă îngrijorătări, unii spun că nu e o soluție magică pentru toate rele de pe lumea asta. Da, nu poate fi folosit pentru a soluționa orice problemă sau să creăm probleme tocmai pentru a le soluționa cu blockchain. E nevoie de o abordare rațională, cumpătată, pentru a ne asigura că plus valoarea oferită e explorată și folosită. Și atunci când nu există o plus valoare, de să nu se recurgă la blockchain. Și din tot ce am citit eu și din câte am discutat, văd că, este, că există posibilități prin care această tehnologie poate îmbunătăți mediul de afaceri, poate reduce barierele din lanțul de furnizare, ar putea crește comerțul internațional cu 15%, poate reduce costul tranzacțiilor, deoarece nu mai e nevoie de hârtii, Uh, de poveri administrative poate înlesni și consolida siguranța fluxurilor de date pentru a împiedica folosirea de documente falsificate sau uh, poate împiedica bunurile falsificate să, contrafăcute să intre în acest lanț. Deci se crește astfel nivelul de certitudine cu privire la originea bunurilor. Acum există mai multe pil- proiecte pilot comerciale uh, pentru a reduce costul transporturilor, de pildă, pentru a avea industrie care să respecte mai mult mediul înconjurător și care să-și spărească performanța economică. Și IMM-urile ar putea uh, profita foarte mult de pe urma blockchain. Ar fi mai ușor să interacționeze cu autoritățile vacmale, cu alte companii prin acest blockchain pentru a spori exporturile. Și nu doar companiile pot beneficia, ci și consumatorii care ar putea să intre detalii cu privire la originea produselor și ar putea primi instantaneu informații care să confirme acea origine. Bunurile durabile ar avea astfel uh, un nivel de transparență mai uh, crescut. S-ar putea cunoaște originea, fabrica mm, sau zina de prelucrare, deci sursele uh, se știe exact dacă un produs provine dintr-o zonă conflictuală sau e în contravenție cu legislația europeană. Și legislația europeană ar putea avea de câștigat dacă am face uh, recurs la asta. Se vorbește, de exemplu, de faptul că de multe ori nu se folosește uh, suficient uh, un acord de liber schimb de către companii. Deci blockchain aici ar permite identificarea originii uh, mult mai rapid și asta ar încuraja exporturile. Și în politicile comerciale defensive, deci e important să știi care e originea exactă a bunurilor care intră pe piața europeană. GSP, GSP Plus um, pot avea de câștigat. De asemenea, în ceea ce privește alocarea de, tarif, de contingente tarifare, um, autoritățile vamale pot avea un schimb de informații mult mai înlesnit cu partenerii comerciali. Blockchain ar putea să le permită autorităților vamale să obțină automat informațiile cerute pentru o declarație vamală de la o sursă primară și să reducă astfel nevoia de verificări manuale s-ar oferi actualizări uh, exacte în ceea ce privește caracteristicile bunurilor care intră în UE și astfel am avea o mai bună gestionare a riscurilor, o mai bună partajare a informațiilor și s-ar reduce mm, povara administrativă și nevoia de inspecții costisitoare. Însă există câteva chestiuni care trebuie abordate pentru ca această tehnologie să înflorească. Dacă avem un flux de date, de informații, are de câștigat această structură. Însă Uniunea Europeană trebuie să-și respecte cerințele de protecție a consumatorilor și trebuie să facă asta fără să obstaculizeze tehnologia blockchain și esențială interoperabilitatea pentru a avea un ecosistem prin care atât operatorii privați cât și autoritățile publice pot beneficia. E nevoie de un mediu pentru startup-uri care să poată să elaboreze un sistem compatibil cu tehnologia blockchain. Deci, iată doar câteva din uh, elementele asupra cărora ar trebui să ne aplecăm cu multă seriozitate și în raportul meu mă voi referi la toate acestea. După ce v-am dat, după ce v-am bombardat cu atâtea informații tehnologice, vă spun că Thomas Friedman uh, se întreba dacă cuvântul e plat sau nu. Unii pot spune că evoluțiile tehnologice înseamnă că parcă totul devine din ce în ce mai plat diferențele administrative sunt obstacole în ceea ce privește comerțul internațional și eu cred cu tărie că această tehnologie blockchain poate revoluționa modul în care companiile, comerțul uh, funcționează. Deci pot fi înlăturate atât de multe bariere. Trebuie însă să avem o abordare rațională și să vedem care sunt limitările acestei tehnologii în momentul actual. Există um, oportunități uh, majore și UE trebuie să fie un lider în ceea ce privește dezvoltarea acestei tehnologii. Deci în alte zone din lume sunt lansate proiecte pilota. poate ar trebui și noi să acționăm. Aștept să colaborez, bineînțeles, cu colegii din această comisie pentru a avea o poziție armonioasă și unită în ceea ce privește uh, tehnologia blockchain din partea Comisiei noastre de Comerț Internațional. Vă mulțumim foarte mult, da, o nouă revoluție, poate la ușă. Și bineînțeles că trebuie să ne gândim la cum trebuie să reglementăm această revoluție. Pentru PP. Go to leave us, please. Yes. Doamna Ancrini, înlocuită de colega noastră Godelie. Colega noastră Andrichiene, din păcate, nu poate veni astăzi aici. Nu se simte prea bine, îi doresc de altfel însă o sănătoșire gramnică. Deci e un prim schimb de opinii la acest raport din prime, primă, din inițiativă și doamna Andrichene spune că e o inițiativă care vine la timp. Trebuie să profităm de ocazie pentru a identifica avantajele și dezavantajele tehnologiei blockchain. Consecințele pe termen scurt și lung în diferite domenii ale vieții noastre, mai ales uh, din perspectiva comerțului internațional, ceea ce e firesc, deoarece suntem în Comisia pentru Comerț Internațional. Trebuie abordată problema reglementării la nivel european, în primul rând. De la început, Tehnologia blockchain a primit multă atenție ca platformă pentru criptomonede. Însă acesta este doar vârful icebergului blockchain. E o tehnologie destul de nouă și e încă greu să definim um, limitele și um, um, amploarea oportunităților oferite. Pentru comerțul internațional, tehnologia blockchain oferă multe posibilități și poate garanta Ehm, securitate și standardizare. În sectorul bancar și financiar și în comerțul ehm, și în sectorul transportului deja se folosește această tehnologie care le permite companiilor, mai ales celor mici, să-și lărgească ehm, oportunitățile de comerț internațional și să-și optimizeze randamentul. În plus, lanțurile de furnizare se bazează pe un volum mare de documente administrative, dar acestea pot fi falsificate, contrafăcute, există și uh, eroarea umană. În anii recenți, temerile cauzate de valul migraționist sau de atacurile teroriste au dus la controle și mai multe, dar la un cost uh, suplimentar. Și orice oprire în plus pe lanțul de uh, furnizare costă bani și timp. Au de suferit atât companiile cât și consumatorii. Prin urmare, producătorii, companiile comerciale, băncile, a, toți cei care sunt implicați în comerțul internațional caută căi pentru a reduce timpul și costurile. Și aici tehnologia blockchain ar putea fi o soluție. Această tehnologie ar putea asigura uh, imposibilitatea duplicării arhivelor, a falsificării acestora. Deci s-ar spori vizibilitatea în anumite părți ale lanțului de furnizare pentru a avea mai multă încredere. Guvernele ar putea să-și de mai mult cetățenii, în timp ce partenerii comerciali ar fi siguri că documentele comerciale sunt uh, reale. Există însă câteva soluțiuni, câteva probleme nesoluționate de natură tehnologică, cum ar fi o bună orientare în ceea ce privește reglementarea, însă e totuși o tehnologie cu un potențial semnificativ. Deocamdată însă există mai multe semne de întrebare și zone gri decât răspunsuri concrete și prin acest raport ar trebui să analizăm mai detaliat oportunitățile și provocările aduse de această tehnologie în dezvoltare. După care să propunem niște soluții. Tehnologia blockchain e o tehnologie la începuturi, deci nu ar trebui să-i suprareglementăm uh, aplicarea. În concluzie, prin această tehnologie putem avea mai multă încredere în această lume complexă globalizată. Le putem oferi un nivel de încredere guvernelor și companiilor în sistemul comercial, însă regulile de protecție a datelor trebuie respectate. Și dacă îmi permiteți un comentariu personal, sper să se confirme această perspectivă optimistă, însă eu una am destule îndoieli. Vă mulțumesc, doamna, domnul Alexander Gaplic de la SND. Mulțumesc. E foarte important ca politica noastră comercială să privească către viitor. UE trebuie să-și păstreze competitivitatea și pentru mine asta înseamnă că trebuie să fim inovativi, să creăm un mediu prielnic de afaceri, de aceea trebuie să discutăm aplicațiile posibile ale tehnologiei blockchain în politica comercială. Mă interesează cum ar putea funcționa tehnologia asta pentru autoritățile vamale, producători, pentru a reduce costurile administrative și pentru a detecta frauda. Mai mult, mă interesează cum această tehnologie ar putea fi benefică pentru companii. Și anume, cum ar putea, în sfârșit, uh, să se asigure atât IMM-urile cât și consumatorii în legătură cu originea produselor, deci că acestea să nu vină din zone de conflict, de pildă. De asemenea, cum pot folosi oare companiile această tehnologie pentru a, a controla și asigura un follow-up? Există multe semne de întrebare, bineînțeles. Însă, aștept să colaborez cu raportoarea și ceilalți raportori din umbră ca politicieni, sarcina noastră este să-i ascultăm pe cei care cunosc uh, în realitate această tehnologie și să o facem cu filtrele noastre politice. Deci acest raport e o cale bună de a vedea exact ce se întâmplă și de a lansa ulterioare discuții. Mulțumim! Doamna Hrăș pentru ALDE. Da. Zuerst einmal ganz Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, multe mulțumiri, Emma, pentru introducerea ta. Cred că acest lucru arată un potențial mare pentru uh, noi în Comisia de Afaceri Externe în ceea ce privește această temă și sunt convinsă că vom reuși să elaborăm un uh, raport inovator. Și dacă ne uităm la dosarul uh, drepturile de proprietate intelectuală, dacă acolo colegii ar fi avut curajul să gândească inovator, poate că s-ar fi ajuns la altă soluție. Deci iată că acest dosar vine la momentul potrivit. Multe puncte care au fost abordate deja, care sunt uh, avantajoase, eu cred că important este să abordăm această temă cu mintea deschisă, să vedem care sunt șansele, unde sunt pericolele potențiale, unde se impune să um, lucrăm și la nivel legislativ dar în orice caz, pentru toți cei uh, prezenți pe acest uh, lanț de valoare, ar fi un beneficiu atât pentru consumatori care ar putea vedea de unde provin mărfurile, dar și pentru IMM-uri care ar putea reduce astfel costurile, dar ar avea și siguranță față de propriile administrații fiscale, administrații vamale, în sensul că nu ar trebui să prezinte încă o dată tot aceeași uh, documentație. Deci și pentru IMM-uri, pentru startup-uri ar fi un avantaj, dar și mai multă certitudine. Blockchain are potențialul de a impulsiona încă o dată comerțul liber și cred că aici ar trebui să participăm tocmai în aceste vremuri să arătăm odată că, iată, există mai mult potențial în comerțul liber și cu blockchain ar trebui să susținem toate aceste posibilități. Și în ceea ce privește rețelele de date private, se, poate, se pot analiza lucrurile, dar și pentru partea publică se impune o analiză, pentru că și aici um, am putea stabili eventual anumite standarde. Deci, în ce măsură am putea stabili standarde europene, care este transparența necesară, cum funcționează lucrurile, dar și găsirea unei definiții comune în ceea ce privește securitatea. De aceea mă bucur și eu de viitoarea colaborare cu raportorul și raportorii de numbră, în speranța că vom putea avea un raport inovator, să exploatăm acest potențial și să ne plasăm ca și comisie de resort aici, în, ca profil în opinia publică. Domnul Buchner din partea verzilor, mulțumesc foarte mult. Eu cred că doamna raportor a explicat lucrurile foarte bine, dar ca și în cazul oricărei tehnologii noi și la blockchain există probleme. O parte au fost analizate și abordate, dar aș spune cu cuvinte proprii. Stocarea în sine este sigură, pentru că datele sunt repartizate pe mai multe mii de calculatoare, e foarte greu de manipulat. O problemă ar putea fi la introducerea datelor și la uh, interpretarea, citirea datelor și aici se impune o reglementare puternică. Și poate că nu e neapărat uh, doar uh, <clears throat> competența comisiei noastre în acest sens. Și în acest context și o altă sugestie. În momentul de față dispar uh, granițele între date private și uh, Uh, aparate și comerț. Vezi uh, internetul lucrurilor. Aici apare o șansă pentru tehnologia blockchain, dar există și pericole foarte mari în ceea ce privește protecția datelor și manipularea la datelor la introducere sau la citire. Și cu siguranță aici vom avea un rol de jucat și comisie competentă. Sunt convins că vom avea o discuție interesantă și sper că vom putea ajunge și la rezultate care să ducă mai departe comerțul și tehnologia noastră. Mulțumesc. Acum din partea GUE, doamna Mine. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere, am fost la altă în comisie parlamentară. Mi-ar fi plăcut să aud uh, prezentarea doamnei Clarkin, însă din păcate nu am putut să fac și oricum ați uh, parcurs foarte repede ordinea de zi. Sprijin abordarea EMEI. E important să promovăm transparența. Asta e esențial. Și acum câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Cum anume ne vom asigura că informațiile stocate sunt uh, într-adevăr uh, reale. Deci cum putem verifica veracitatea informațiilor, dar cum putem verifica dacă s-au încălcat sau nu drepturile omului în ceea ce privește procesul de producție, cum rămâne cu spălarea banilor, cum putem verifica deci toate acestea. Și cum anume vă veți asigura că aceste uh, blocuri, de din acest lanț, sunt uh, în locul potrivit în lanțul uh, de furnizare. Deci multe oportunități de drept, dar și semne de întrebare. Deci aștept cu nerăbdare raportul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă asociez celor care poate nu au avut uh, o atitudine foarte optimistă în ceea ce privește viitorul acestui act legislativ. Uh, cred și eu că există pe viitor foarte multe șanse și posibilități, dar noi vorbim aici despre blockchain pentru comerțul internațional și comerțul se face în continuare cu mărfuri sau cu servicii. Întrebarea este unde apare valoarea adăugată reală în ceea ce privește comerțul uh, cu state terțe, unde sunt plasate serverele care necesită un volum extrem de mare de energie. Um, vor fi astfel de servere în Acra, Kuala Lumpur sau unde. Deci, cum se va face această divizare internațională a fluxului de informații în acest mecanism internațional comercial? a doua întrebare. În ce măsură introducerea acestor noi tehnologii va afecta și sistemul de comerț multilateral și reglementările aferente la nivel de OMC. Oare este pregătită OMC? Am ajuns deja în punctul în care partenerii noștri din ordinea multilaterală mondială ar putea fi cooptați în stabilirea de standarde. În al treilea rând, sunt uh, de acord cu colegii atunci când au spus că la, în domeniul privat acest lucru este plauzibil. Întreab, întrebarea este cum uh, se îmbină <clears throat> domeniul privat cu cel public. Aici ar trebui să fim foarte atenți, să urmărim și evoluția cifrelor. atunci când încercăm să ne poziționăm ca Parlament European. Și a patra întrebare. Așa cum a spus și colega minor, dacă mă înțeles bine, în ce măsură se garantează transparența provenienței fluxurilor uh, financiare în uh, comerțul internal. Știm cu toții din discuții cu state terțe, în special din, uh, de pe continentul american, sud-american, că și mafia drogurilor introduce bani uh, din fraudă în fluxurile publice. Oare blockchain ar fi un uh, mijloc uh, <clears throat> corespunzător de a mai anihila, de a mai secătui această mlaștină sau nu oferă doar un element uh, suplimentar pentru manipulare financiară în acest sector. Mulțumesc. Dankeschön. Uh, and then I will go the floor. Acum vom da cuvântul comisiei domnul Thomas Bert, șef de unitate pentru strategia comercială. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Foarte pe scurt vă spun că e o ocazie binevenită de a asculta și de a învăța și noi în legătură cu acest subiect atât de interesant. Deci chiar ne bucurăm că avem această ocazie. Și ne bucurăm că se pregătește acest raport, că vrem să contribuim și mai mult. Da, există mult potențial în acest domeniu ce privește regulile de origine, lanțul de furnizare. Deci așteptăm discuțiile ulterioare. Vă mulțumesc! Pot să revin și eu <laughs> și să mă întreb dacă Comisia are vreo părere în legătură cu tehnologia blockchain, care e partea bună, partea mai întunecată acestei tehnologii. Nu știu, vă gândiți la ceva? Sau sunteți doar uh, în procesul de învățare acum? Mulțumesc. Nu am o poziție a comisiei de împărtășit ca atare astăzi. Deci și noi credem că există un potențial aici. Avem mai multe proiecte în curs, sunt mai multe servicii ale comisiei, la Digitax Sud și Connect, deci nu doar la Digitrade. Vedem potențialul menționat, așa cum a spus raportarea, există și chestiuni de reglementare ce trebuie soluționate, dar nu avem deocamdată o poziție fermă. Vrem și noi să participăm de la acest proces de, de Foarte bine, Emma. Doamnelor și domnilor, cred că este clar de ce această comisie INTA e pionier în ceea ce privește tehnologia blockchain și sper să educăm Comisia legătură cu această tehnologie care revoluționează modul în care se fac afaceri în lume. Deci noi trebuie să avem asta ca prioritate în UE. Da, e drept. Există avantaje, dezavantaje, există și oportunități, dar poate și capcane pe care trebuie să le înțelegem mai bine, să trebuie să înțelegem tehnologia, modul în care aplicată înainte de a face orice fel de reglementare și de aceea am încercat să vă explic pe larg cum funcționează această tehnologie. De multe ori noi venim și atacăm ceva fără să înțelegem exact cum funcționează, ce poate să facă, amploarea uh, acestor operațiuni. Vreau să revin la ce spunea Helmut. Deci sper să găsim soluții pentru a combate corupția, spălarea de bani și toate aceste probleme. Deci trebuie găsit o abordare pentru a face acest lucru. E o tehnologie care trebuie să ne permită o înregistrare transparentă și sigură a informațiilor. Și asta poate ajuta, însă nu e o soluție magică, după cum spuneam, dar trebuie să înțelegem pe deplin cum funcționează. Acum, alte țări din lume dezvoltă această tehnologie și o vor folosi. Și întotdeauna noi trebuie să ne gândim că avem nevoie de un avantaj să fim lideri în înțelegerea și dezvoltarea acestei tehnologii pentru a ne asigura că le oferim companiilor noastre cele mai bune șanse de a face comerț internațional. De aia punem accentul pe asta. Sper să colaborez foarte bine cu raportorii din umbră și pentru a încuraja și Comisia să înțeleagă cum poate fi folosită această tehnologie pentru a trage toate beneficiile pe viitor. Mulțumim! Deci veți pregăti un proiect de raport. După vacanța de vară vom discuta pe 29 august deja. Poate că nu. Poate se modifică data, din câte am înțeles eu. Oricum, vom reveni și vom informa când proiectul de raport e aproape definitivat. Da, vom discuta. Raportul în septembrie, probabil. Foarte bine. Acum luăm o pauză de 10 minute în așteptarea Ministrului Federal pentru Afaceri Economice și Digitale din Austria, care se ocupă și de comerț, doamna Margarete Schamberg, care va veni peste 10 minute.

Ei bine, dragi colegi, dragi colegi. Continuăm reuniunea noastră. Mă bucur că doamna Margarete Schönberg, ministru pentru sfera digitală și comerț, este uh, prezentă la noi. Dânsa răspunde și pentru politicile comerciale și ne va prezenta în cele ce urmează prioritățile președinției austriece. Sigur că în domeniul comercial, doamnă ministru, avem o serie întreagă de teme foarte importante pe ordinea de zi. Avem uh, două dosare legislative importante. Scrinul pentru investiții, domnul Prust, uh, uh, raportorul nostru aici prezent, conduce acest dosar și vom avea și un uh, trialog și în al doilea dosar important, utilizarea duală și control, controlul la export a bunurilor care mm, pot avea și o utilizare civilă, dar și de alt tip și în special în ceea ce privește tehnologia comunicațiilor trebuie să facem ceva, date fiind și ultimele zvonuri conform cărora supravegherea opozanților din Turcia se face și cu soft european, de aceea utilizarea duală este un dosar foarte important. Iar în ceea ce privește acordurile comerciale, desigur, Japonia, unde s-a amânat semnarea pe săptămâna viitoare datorită uh, inundațiilor care au avut loc în această săptămână, ratificarea va de, se va face ulterior semnarea celorlalte acorduri uh, cu Singapore în octombrie și eventual și Vietnam tot în acea perioadă. Iată, acestea două se adaugă și sunt la fel de importante din punct de vedere politic. Însă, doamnă ministru, Totul depinde de modul în care se reorganizează sistemul global, dat fiind, date fiind, uh, să spunem, perturbările la care am asistat cu Statele Unite și unde nimeni nu știe care vor fi evoluțiile viitoare. Și uh, de aceea, iată, figurează pe ordinea de zi și viitorul multilateralismului. Deci, uh, chestiuni interesante pentru președinția austriacă. Așteptăm cu interes să ne spuneți cum veți aborda lucrurile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fiu astăzi prezentă aici. Este prima dată pentru mine în acest cadru. Iar astăzi, în cursul zilei, voi avea încă o serie de astfel de întâlniri uh, pe care le aștept cu interes și um, S-a menționat um, trialogul, acest screening în ceea ce privește investițiile direct, străine directe, este un dosar important pentru noi și voi interveni și cu contribuția președinției și aștept cu interes aceste discuții de trialog. Domnule președinte, v-ați referit deja la taxele vamale impuse de Statele Unite și evoluțiile actuale sunt uh, um, <clears throat> regretabile. Uniunea Europeană niciodată n-a reprezentat o astfel de poziție și împreună suntem o piață foarte puternică, un exportator foarte mare iar situația Austriei în interiorul Uniunii Europene este o economie națională în care unul din două locuri de muncă uh, depind de exporturi și 6 din 10 euro țin de exporturi. Deci, pe această temă ne implicăm foarte mult și vom susține și Comisia și Cred că trebuie să fie interesul nostru comun să avem mai puține tarife vamale și să, nu mai multe și nici mai multe uh, bariere comerciale. A, a, ca de a 12-a țară, acum 10 zile am ratificat CETA. Mulțumesc uh, Finlandei și celorlalte țări care au ratificat în prealabil și celor care se pregătesc să o facă. Uh, Apoi, temele bine elaborate și CETA este un uh, acord comercial uh, important și de înaltă calitate și de aceea trebuie să ne îngrijim că se va și aplica ca atare. De ce este important pentru noi toți? Pentru că președinția noastră se derulează sub motoul Europa care protejează, iar misiunea noastră este prin intermediul comerțului să creăm uh, și să protejăm prosperitatea, să creăm locuri de muncă, să stimulăm economia și uh, să nu intervenim tocmai într-o etapă în care lucrurile funcționează bine, ci misiunea noastră este să întărim aceste evoluții și să servim intereselor cetățenilor din Europa și să creăm cele mai bune premise. Mă bucur că mm, și parteneriatele economice figurează pe ordinea zi cu Japonia, Singapore, Vietnam. S-au făcut și primii pași în direcția Australia și Noua Zeelandă, pe care de asemenea le susținem. Aș dori să mă mai refer pe scurt și la acest screen în ceea ce privește investițiile străine directe. Um, tema investițiilor uh, este una importantă pentru noi. Vrem aici să găsim și un echilibru, vrem să fim un broker onest în acest sens și și în acest sens uh, aștept cu interes și dezbaterile cu dumneavoastră în următoarele șase luni și sperăm că vom putea face și pașii necesari într-o susținere a acestor acțiuni. Abordări multilaterale inovatoare vor fi necesare pe viitor. Poate anumite lucruri trebuie chiar recândite. Organizația Mondială a Comerțului trebuie susținută să intervină cu un proces de înnoire și uh, să consolidăm și eficiența multilateralismului. În acest sens este important să avem o bună cooperare, un intens uh, schimb de informații. În acest sens s-au făcut primii pași, atât împreună cu dumneavoastră cât și cu Comisia și, și la nivel de OMC. Doamna Malmström uh, are toată susținerea noastră și dânsa a arătat că se impune să dezvoltăm în continuare actualul sistem pentru acesta să rămână funcțional și să fie în măsură să abordeze și temele de viitor, în special în ceea ce privește cele două mari țări, Statele Unite și China. În acest sens este important să fim uniți și să promovăm reforme. Aștept cu interes o colaborare constructivă în următoarele luni și vă pot asigura că am 22 de ani de experiență în conducerea întreprinderilor. Obiectivul meu este să punem în aplicare cât mai multe împreună, atât uh, cu un ritm accelerat, dar și cu calitatea necesară pentru a îndeplini acest rol al brokerului onest cât mai bine. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Pentru început, voi da cuvântul reprezentanților grupurilor politice, câte 3 minute fiecare, după care veți avea posibilitatea să formulați un răspuns, după care urmează o nouă rundă cu ceilalți reprezentanți din comisie. <clears throat> pentru început, pentru PPE, doamnă Godlive Cristof Rovold. Mulțumesc! Domnule președinte, aici sunt, doamnă ministru. Mulțumesc pentru faptul că ați venit atât de repede la noi. Există, evident, o serie de <clears throat> chestiuni de principiu în politica comercială pe care le-ați abordat deja în parte. Sigur, dacă îmi permiteți, trebuie să spun că ați făcut-o la modul destul de general, de aceea îmi permit să vă întreb la modul concret. Aveți idee în ce măsură sau cum anume OMC poate deveni mai funcțională? Pentru că în momentul de față se spune din partea multor părți că trebuie făcut ceva, însă constatăm că politica noastră comercială se configurează acum așa uh, cam pe lângă OMC cu acordurile noastre multilaterale sau bilaterale pe care le susțin, dar totuși în ceea ce privește aceste reforme ar trebui să devenim mai concreți și în al doilea rând, sigur, întrebarea este cum se continuă cu Statele Unite, cum ați aborda dumneavoastră lucrurile ca președinție, ce accente ați pune și în al treilea rând, chiar dacă nu sunteți din uh, Bavaria, contactele între Bavaria și Austria sunt foarte intense în momentul de față și uh, sigur, noi cu toții ne dorim o Europa care ne protejează. Eu consider că ați ales un uh, moto foarte bun pentru președinția dumneavoastră, Europa care ne protejează. Dar când spunem acest lucru, undeva ne gândim și că trebuie să fie o Europa care nu acceptă chiar pe toată lumea. Sigur, ne dorim mai multă economie, condiții mai bune pentru cetățenii noștri. Poate că n-ar fi rău să impulsionăm și comerțul între sud și sud, ca atunci și regiunilor mai sărace din lume le-ar merge mai bine și poate că ar putea să se dezvolte astfel uh, prin comerț reciproc. Aveți vreo idee cum anume s-ar putea concretiza și o astfel de inițiativă, o consolidare a comerțului sud-sud? Este o idee care a apărut de când sunt eu în politică. Dar uh, mai mult decât a exprima acest dizerat, nu s-a prea făcut. Președintele, mulțumesc pentru socialiști și democrați. Acum, domnul Morel. Bien, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru. O prezentare foarte interesantă, deși un pic la nivel general. Cred că și mai bine ar fi să intrăm uh, pe conținut și pe soluții mai concrete, pentru că ne aflăm într-o situație din punct de vedere comercial confuză, cu uh, niște relații care se stabilesc acum și o serie de cetățeni care sunt uh, de dreptul îngrijorați. O primă preocupare este situația îngrijorătoare a relațiilor transatlantice, deci relația noastră cu Statele Unite. Domnul Trump a, și-a a, început implementarea cu agenda protecționistă și o serie de europeni au avut de suferit. Europa a reacționat însă destul de modest până acum și în uh, timpul președinției austriece a, uh, se pare că uh, președinția Trump uh, va crește taxele vamale pentru mașini, ceea ce va reprezenta o adevărată problemă pentru europeni, așa că noi ne întrebăm uh, care sunt represaliile pe care le putem imagina împreună și dacă suntem de acord că Europa trebuie să se facă respectată și cu ce mijloace, deci care sunt ideile principale pe această temă. În al doilea rând, toată lumea elogiază multilateralismul, toată lumea regretă că OMC-ul nu deține mai multă putere, însă care sunt uh, propunerile concrete pentru a îmbunătăți această situație? pentru că OMC-ul nu este pus uh, sub semnul întrebării doar de către Statele Unite. Am avut o astfel de dezbatere și anul trecut legată de intrarea Chinei în OMC și adevărul este că China nu respectă o serie de criterii. Uh, lucrurile nu se îmbunătățesc pe de altă parte. Aveți un uh, plan uh, care se cheamă Made in China 2025 și uh, se pare că statul intervine mm, sistematic pe piața națională, există o susținere publică față de companiile chinezești, deci uh, regulile OMC sunt încălcate pur și simplu. Deci cum putem face pentru ca atât Beijingul cât și Washingtonul să se așeze din nou la masa negocierilor pentru a găsi soluții inteligente? În al treilea rând, ne-ați vorbit despre un text uh, foarte important pentru noi, uh, investițiile directe și străine, ați vorbit despre o soluție de echilibru și vreau să știu ce înțelegeți prin asta, pentru că problematica este aceeași, dacă Europa trebuie să, fie, să se facă respectată, trebuie să fim foarte atenți și sunt neîncrezător uh, într-un uh, concept de acest gen, uh, soluții echilibrate, în care practic nimic să nu se rezolve până la urmă. O ultimă problemă. Ați citat uh, Japonia, uh, China și așa mai departe. Această activitate a Comisiei față de uh, liber schimb și am să dau exemplul aici pentru Noua Zeelandă. Se elogiază uh, Uh, schimburile comerciale cu uh, țări care se află la 10.000 de kilometri. Se vorbește despre importul de milioane de hectolitri de lapte în momentul în care aveam această problemă în Europa. Deci uh, comerțul internațional um, corect, echitabil și echilibrat, mi se pare că nu-l înțelegem la fel. Mulțumesc! Merci beaucoup and now for the liberal... Mulțumesc foarte mult! Acum, din partea liberalilor, Marities Scache. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru. Bun venit la Comisia pentru Comerț Internațional. Cred că pe bună dreptate ați arătat în introducerea dumneavoastră cât de multe sunt de discutat, dar și ce miză e în joc. Și cred că există o reală oportunitate acum sub președinția dumneavoastră de a implica oamenii în discuții mai aprofundate Uh, cu privire la multilateralism și um, ce înseamnă acest lucru, pentru că am asistat la proteste și în țara dumneavoastră în ceea ce privește um, aceste acorduri. Și sper că astfel vom putea explica mai bine cum anume aceste schimburi și acorduri pot funcționa în beneficiul tuturor. M-aș referi acum mai specific la un uh, dosar menționat și de domnul președinte și anume controlul pentru mărfurile cu utilizare duală controlul la export. E un dosar la care am lucrat mult și am ajuns la o susținere cu o largă majoritate, majoritate care introduce control în ceea ce privește tehnologiile de supraveghere care ar putea avea efecte asupra drepturilor private. Iar acum efectele sunt uh, evaluate înainte de acordarea licenței de export. Din păcate, sub președinție bulgară acest dosar uh, nu a avansat, de aceea așteptăm uh, din partea dumneavoastră un impuls pentru că acest dosar să intre în trialog, pentru că altfel ar fi o ocazie ratată și noi cu toții ne dorim ca acest dosar să avanseze și să ajungem la un uh, acord. Deci, mult succes și așteptăm cu interes colaborarea cu dumneavoastră și președinția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Yannick Jadon nu este prezent. Din partea GUE, acum Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru introducerea dumneavoastră. Probabil că avem de a face cu un întreg buchet de acorduri bilaterale, dar și um, chestiuni care țin de multilateralism, cu discuții atât la nivelul Consiliului, dar și dezbatere în Parlament. Și uh, am să mă asociez colegilor care spuneau că trebuie să ne gândim mai mult la comerțul multilateral și în special președinția austriacă ar trebui să avanseze în acest sens. Asta și în contextul discuțiilor din interiorul Austriei, în care, prin o acțiune mai solidară uh, și o combatere a cauzelor uh, din teren ne putem manifesta solidaritatea față de oameni așa cum trebuie. Acum, în ceea ce privește OMC-ul și reformele necesare, în ce măsură veți face pași concreți în următoarea jumătate de an? Colaborare pe tema regulilor, colaborare cu state uh, și mai ales China, și ați arătat uh, că în față de acest context, uh, Statele Unite și China, celelalte state ar trebui să colaboreze mai mult. Fără ca taxele vamale să fi fost uh, ridicate în ceea ce privește mașinile din Europa, Uh, totuși, uh, și în momentul de față avem niște mm, suprataxe în ceea ce privește mașinile produse în Europa uh, pe piața chineză. În al doilea rând, urmează să fie agreat și acordul Mercosur. În ce măsură împărtășiți preocupările manifestate și la nivelul Națiunilor Unite, și anume că prin autorizarea anumitor pesticide de către guvernul uh, brazilian uh, sau uh, adoptat niște standarde care nu corespund acestui acord. În al treilea rând, în ce măsură și mijloacele proprii sunt o prioritate pentru președinția austriacă, astfel încât pe termen scurt să ajungem la o restructurare a CFM. Nu ați spus nimic în ceea ce privește investițiile multilaterale. Veți face pași uh, în acest semestru? Mulțumesc, domnul Dartmouth, pentru FDD. Uh, focus. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș centra pe două chestiuni, uh, Statele Unite și taxele vamale pentru mașini. Statisticile pentru zona UE arată că Statele Unite au un deficit de bunuri de 137 miliarde de dolari față de UE. Eu Nu cred într-un concept uh, de natură franțuzească care a fost inventat de fapt de către Corbett, dar se pare că Ah. Dar se pare că președintele Trump crede în mercantilism, deși nu o spune ca atare. Deci există dezbatere în Statele Unite în legătură cu acest context, deși ele nu au fost menționate așa cum trebuia. Statele Unite au un deficit comercial masiv cu statele membre ale UE. Iar în ceea ce privește mașinile Uh, colegii au menționat deja această problemă mai devreme, însă ar trebui să menționăm aici că uh, taxele vamale ale Statelor Unite pentru mașinile importante sunt 22,5%, iar în UE uh, taxa vamală este de 10%. Deci dacă doriți să strigați că Statele Unite este, sunt protecționiste și se comportă într-un mod neacceptabil, ceea ce sunt absolut de acord, uh, ar fi bine, măcar ca și început, să reducem aceste taxe vamale pentru mașinile importate. Și uh, cred că aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru președinția austriacă. Mulțumesc! Da, aceasta pe partea cu bunuri, nu pentru servicii. Tot la prima rundă de intervenții, doamna Jami. Nu, de fapt nu prea am întrebări. Um, sunt multe teme care au fost deja evocate de uh, colegii mei, uh, teme legate de agricultură, bunurile, acordul cu Australia și Noua Zeelandă, care ne îngrijorează, întrebări pe care le avem față de președinția austriacă și legătura cu Statele Unite. Ceea ce mă îngrijorează pe mine în special este atitudinea sau abordarea Austriei care uh, dorește să fie considerată ca un element de legătură între Est și Vest și dacă ne gândim la uh, noua abordare față de China, mi se pare că nu merge în sensul cel bun. Uh, Vreau să știu care este uh, părerea dumneavoastră și care sunt obiectivele pe care vi le-ați uh, fixat vis-a-vis -vis de China. Mulțumesc. Filip uh, Grun este aici, domnul Buchner din partea verzilor. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și dumneavoastră, doamnă ministru, pentru această dezbatere cu noi. Eu aș avea trei întrebări. Prima se leagă de cele expuse deja de domnul Scholz, și anume comerțul echitabil. Știți că tocmai dificultățile legate de comerț reprezintă unul din motivele importante pentru care oamenii pleacă dintr-o țară. Cred că Europa în acest sens poate face ceva în această direcție în momentul de față, s-ar putea proceda la o modificare a acordului cu Maroc în ceea ce privește Sahara Occidentală, dacă ne puteți spune câte ceva în acest sens. În al doilea rând, veți aborda o politică mai activă în ceea ce privește China și Rusia. În ceea ce ne privește, sunt oarecum așa parteneri uh, mai dezagreabil, cred că nu ne putem uh, permite să continuăm așa pe viitor. Și în al treilea rând, o chestiune menționată deja de domnul președinte. Care este situația cu utilizarea duală? Pentru mine nu este acceptabil ca Consiliul să aibă nevoie de o perioadă dublă față de noi și încă n-a ajuns la o poziție comună. Tocmai am primit uh, o scrisoare din partea reprezentanței dumneavoastră de la Bruxelles. Îl cunoașteți probabil, cunoașteți această scrisoare. Și aici se spune că puteți face prea puține lucruri. Eu cred că nu putem accepta pur și simplu acest lucru pentru că este vorba de vieți a unor ființe omenești Spuneați că motoul președinției dumneavoastră este protecția, dar protecția nu trebuie să se refere doar la noi uh, care suntem aici, ci și asupra oamenilor care sunt în afara Uniunii Europene. Cred că tocmai aici este o problemă esențială. Dacă continuăm ca până acum, în această președinție, acest regulament nu va ajunge la adoptare și ceea ce înseamnă că negocierile vor începe din nou. Vă rog să vă asigurați că se finalizează acest dosar. Mulțumesc, doamnă ministru. Aveți acum timp 10 minute pentru răspunsurile la această primă rundă. Am să-mi dau mare silință. Am să mă refer în primul rând la prima mare temă, Statele Unite și OMC, dar n-am să uit nici de cea de-a doua temă mare, utilizarea duală. Deci, tema principale este că cu Organizația Mondială a Comerțului avem de-a face cu o organizație pe care trebuie să o susținem, dar unde trebuie să uh, facem în așa sens încât să avem parte de modificare. Așa cum se modifică comerțul, uh, prieteni nu mai sunt la fel de petite ca în trecut, uh, e important să lucrăm și în această direcție. Sigur că noi ca președinție suntem îngrijorați despre evoluția și comportamentul Statelor Unite. Vom încerca împreună cu Comisia să influențăm acest comportament, însă suntem realiști în ceea ce privește um, procesul de luare a deciziilor de cealaltă parte și în special modul în care se comunică acestea. Pe de altă parte, introducerea de tarife nu taxe vamale, încă n-a folosit nimănui. Când um, Bush senior, dar și Obama au introdus astfel de taxe vamale. În perioada lui Obama, de pildă, s-a făcut în ceea ce privește um, cauciucurile, <coughs> au apărut dezavantaje pentru Statele Unite. Dacă este vorba acum de îmbunătățirea funcționalității OMC, atunci este vorba despre uh, supravegherea negocierilor și despre <clears throat> procesul de soluționare a litigiilor. Un lucru este sigur, ideea de a avea mandate de negociere mai flexibile, Așa cum am uh, văzut după Buenos Aires, uh, unanimitatea reprezintă o mare provocare o cale posibilă ar fi crearea de echipe nucleu pentru anumite teme care să fie extinse ulterior. Trebuie să existe și reglementări noi în ceea ce privește subvențiile industriale, drepturile de proprietate intelectuală, o nouă abordare pentru dezvoltare, diferențiarea diferențierea și între țările în curs de dezvoltare. Nu cred că se poate ca China să se ascundă sub uh, această denumire de țară în curs uh, de dezvoltare. De asemenea, un, o soluționare eficientă și transparentă a litigiilor și consolidarea OMC ca instituție, asta pe cele două teme majore, transparență și supraveghere. Acest proces trebuie simulat de ambele părți, atât de către statele membre, dar și de către Uniunea Europeană, care ar trebui să aibă o funcție de susținere, dar și de către instituția OMC ca atare, care trebuie să vină cu mecanismele de garanție corespunzătoare. În ceea ce privește reacția Uniunii Europene față de introducerea taxelor vamale pentru oțel și aluminiu, eu cred că am acționat cu măsură, dar totuși foarte clar. E sigur că am revenit oarecum în Evo Mediu și reacția este de tip uh, bumerang. Um, au existat uh, anume chicotele atunci când în pachetul nostru a apărut Harry, um, Harry Davidson ca producător de motociclete, dar vedem că deja există efecte în această privință și dacă vor exista și amenințări ulterioare și în ceea ce privește mașinile, vom putea reacționa cu un alt pachet. Primul pachet nu conține numai Harley Davidson și Levi Strauss, ci și alte produse și din domeniul agriculturii. Și dacă vine un alt pachet din partea lor, va trebui să alcătuim și noi un nou pachet, dar vă puteți baza pe Austria că încearcă să construiască punți. Noi venim undeva din inima Europei și mm, ne înțelegem rolul ca negociator. Va trebui să vedem cum anume vom putea să lucrăm cu aceste indicații din partea industriei producătoare din Germania de tarife zero, pentru că cererea la mașini nu se definește doar de, uh, nu e definită doar de valoarea tarifelor vamale, ci și de alte criterii. Noi, pe de altă parte, trebuie să nu acceptăm ca noi sau alții să se facă unealta a Statelor Unite în subminarea OMC, dar împreună cu alți parteneri trebuie să găsim o soluție. Acum, dacă trecem la tema menționată de dumneavoastră, dezvoltarea durabilă și comerțul. Dezvoltarea durabilă face parte din politica comercială. Evident că în acest sens avem în vedere și acordul comerciale moderne, iar capitolul pentru dezvoltare durabilă are tot sprijinul nostru. Eu cred că sancțiunile nu trebuie să devină niciodată un scop în sine. Acordurile comerciale trebuie să fie de o înaltă calitate. Pentru mine, posibilitatea de a face comerț uh, e în același timp și posibilitatea de a exporta standarde calitative, fie că este vorba de alimente, alimente sau um, creșterea animalelor pentru că aceste țări uh, nu pot să exporte către noi decât dacă le respectă. În ceea ce privește screeningul pentru investiții străine, la ce m-am referit atunci când am vorbit de echilibrat. Aici um, țările UE pleacă de pe poziții diferite, iar dosarul prezentat uh, acum a ajuns în dezbatere, în sensul cel bun și fiecare și-a putut exprima și-a putut exprima opinia, așa cum se și cuvine în Uniunea Europeană. Noi punem accentul pe monitorizare, Ideea e de a constata evoluții, dar și modele. Vă spuneam că 22 de ani de experiență în IT și telecom mi-au arătat că există totuși investiții majore și în domeniul uh, industriei textile, în spatele cărora se ascunde China. Totuși ne dorim uh, o Uniune Europeană deschisă, care face comerț cu multă lume. Trebuie să găsim o combinație bună în acest sens. Pentru mine este important ca în aceste discuții în trialog, care demarează astăzi, toate pozițiile să fie ascultate și dezbătute. În aceeași măsură, e important ca acest mecanism să avanseze, să nu afecteze subsidiaritatea țărilor. Sigur că până la urmă de statul respectiv și de firma respectivă ține luarea deciziilor, însă trebuie să facem acest prim pas. În ceea ce privește utilizarea duală, un punct important, am văzut și v-am ascultat criticile, cum că n-a venit un răspuns din partea colegilor bulgari, Deja pe 9 iulie, imediat după ce am preluat uh, președinția, am răspuns la această temă. Noi vom trata această temă și îi vom da și importanța cuvenită. Eficiența și coerența ex- cont- regimului de control a exporturilor trebuie regândit pentru că vrem o protecție sporită și o certitudine sporită, dar în același timp trebuie să ținem cont și de <clears throat> situația concurenței. De exemplu, dacă exporți o mașină de pompieri În multe state, anumite uh, comenzi sunt uh, configurate individual și nu se poate lua o decizie uh, în ansamblu, ci trebuie verificat de la caz la caz. Important este că statele au avut o bună colaborare în acest sens, este un domeniu complex uh, la prima vedere pare facil, dar nu este. Vom analiza lucrurile cu atenție și vom implica, evident, și Parlamentul European și vom avea o colaborare intensă cu dumneavoastră în acest semestru. Nu vă pot da sau spune un rezultat concret, dar vom aborda această temă imediat, așa cum am făcut-o și pe 9 iulie. Mercosur și acorduri comerciale, un punct important. Un aspect important al acordurilor comerciale este de a fi de înaltă calitate. Pentru mine sunt instrumente de a exporta calitatea comerțului nostru, a modului în care lucrăm noi, a standardelor noastre, de a le duce și în alte țări. În special în țări care în aceste domenii mai au potențial de îmbunătățire. Iar în ceea ce privește Mercosur, uh, sunt anumite chestiuni rămase în discuție care nu vizează doar agricultura, dar și mm, produse. Mai există teme precum transparența, Aici trebuie să creăm o situație echitabilă și în acest sens cred că calitatea este mai importantă decât viteza. Vom vedea ce ni se va comunica în următoarele zile și vom analiza lucrurile în mod corespunzător. Suntem conștienți de faptul că trebuie să avem mare grijă aici și în ceea ce privește colaborarea. Pe de altă parte, este o șansă extraordinară dacă putem rezolva aceste teme, să creăm premizele pentru crearea de noi locuri de muncă în Europa. Sper că am reușit să răspund la majoritatea <laughs> întrebărilor. Mulțumesc, doamnă ministru! dacă încetineala este un argument pentru calitatea unui acord, atunci acordul cu Mercosur va deveni cel mai bun acord din lume, pentru că negociem deja de peste 20 de ani. Acum s-au înscris la cuvânt și alți colegi. Ar trebui să vă încadrați, vă rog, în două minute. Domnul Danti, vă rog. Rău mult più breve, președinte. Voi fi mult mai succint, domnule președinte, pentru că de fapt, doamna ministru a răspuns la întrebarea mea cu privire la Mercosur. De altfel, vă urez mult succes la începutul acestei președinții și îmi doresc ca, într-adevăr, președinția austriacă să reușească să închidă multe dosare, nu, dosare, nu doar în comerțul internațional, ci și în alte domenii, deci dosare care sunt uh, acum pe cale de a fi discutate. Pe lângă întrebarea privitoare la Mercosur, aș avea întrebare în legătură cu Rusia. Au fost uh, reluate, renoite um, sancțiunile pentru Rusia pentru încă șase luni la ultimul uh, Consiliu. Deci ce veți propune la sfârșitul acestui semestru? dumneavoastră din partea președinției austriace. Deci ce atitudine are guvernul austriac față de Rusia și relațiile comerciale cu această țară? Natia Hirsch. Doamna Hirsch. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Ministerin, vielen Dank. Mulțumesc. Doamnă ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și felicitări pentru ratificarea Austriei a acordului CETA. Sperăm să se facă progrese. Aș avea două întrebări foarte concrete. În primul rând, problema comerțului și a credibilității și vreau să vă întreb în ce măsură dumneavoastră și guvernul dumneavoastră veți insista în contextul președinției pentru ca uh, piața unică europeană să fie și ea protejată precum și libera circulație a persoanelor, dincolo de libera circulație a bunurilor și serviciilor, în uh, zona Schengen, deci fără controle. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cum putem lupta împotriva uh, cauzelor care au dus la acest uh, flux de migranți din Africa? Asta trebuie să o facem nu doar din motive de morală și etică, ci și din motive solide economice. Deci ce strategie am putea avea, de exemplu, pentru Africa, pentru a promova comerțul. Sper că în cadrul acestei președinții să abordăm aceste chestiuni, făcând legătură aici cu cauzele care au dus la această problemă de migrație, pentru că e vorba de a găsi noi oportunități de viitor pentru aceste persoane în propria lor țară. Sper să uh, se ocupe președinția și de această temă. Mulțumesc, uh, Ima Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, bun venit aici la comisia noastră. În primul rând, aș vrea să vă întreb uh, cum uh, abordați dumneavoastră politica comercială ca un instrument de luptă pentru drepturile omului? Ați vorbit despre Uh, capitolul referitor la dezvoltare durabilă. Vreau să vă întreb uh, cum credeți că se poate implementa acest capitol, dacă sunteți pentru un organism care să se bazeze pe sancțiuni sau nu. În al doilea rând, cum evaluați sistemul de preferințe generalizate plus și uh, acordurile cu țările din Africa? În legătură cu politica comercială și drepturile omului, Uh, cum evaluați dumneavoastră acel Bounding Treaty, deci uh, poziția Națiunilor Unite de a avea un sistem care să oblige multinaționalele și companiile să respecte uh, drepturile omului. În ceea ce privește acordurile uh, bilaterale, Uh, cum uh, evaluați dumneavoastră situația în ceea ce privește reînnoirea acordului cu Marocul? Care este calendarul prevăzut pentru a putea rezolva problema acordului de pescuit și agricultură cu Marocul și mă alătur și eu cererii făcute de domnul Danti. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră față de uh, relațiile pe care ar trebui să le avem cu Rusia. Și o ultima întrebare legată de OMC. Dumneavoastră ați uh, menționat câteva obiective care ar trebui atinse. E vorba de obiective despre care discutăm de mult timp, însă ceea ce este important este cum le vom implementa pentru ca OMC-ul să aibă în sfârșit rolul pe care ne-l dorim cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Alexander Gavlik. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru dumna, prezența dumneavoastră, doamnă ministru. Uh, cred că ați răspuns deja oarecum în ceea ce privește relația UE-Statele Unite, însă aș menționa aici și rolul Parlamentului și faptul că ar trebui să fim informați în legătură cu abordarea față de SUA și uh, eventuala reforma OMC-ului. Pe lângă întrebările importante care au fost puse aici, dumneavoastră sunteți și ministru pentru afaceri digitale și mă întreb cum vă veți asigura că politica comercială și acordurile comerciale uh, vor ține cont de această epocă digitală, de exemplu fluxul de date în cadrul noilor acorduri uh, comerciale și accesul în comerțul digital și fluxul de date, uh, integrarea acestor elemente în acordurile comerciale pe cât posibil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Uz. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și mă bucur că voi participa în curând la primul trialog în ceea ce privește investițiile. Președinția dumneavoastră este foarte importantă pentru că este ultima înaintea alegerilor europene, de unde și interesul de a face progrese pe o serie de teme absolut fundamentale. S-a vorbit aici despre echilibru și am înțeles că pentru dumneavoastră Europa care protejează este axa principală a politicii dumneavoastră. Aici, uh, la Parlamentul European, uh, a trebuit să punem uh, capăt naivității noastre în ceea ce privește statutul de economie de piață a Chinei și filtrarea investițiilor, dar observăm totuși și o voință puternică a Parlamentului de multe ori în fața Consiliului, aș vrea să știu care este percepția dumneavoastră. Când e vorba despre uh, liber schimb, un concept care este destul de mm, prost văzut de către popoare, eu aș prefera să vorbesc despre un comerț echitabil, pentru că liber schimbul pare a fi un uh, liberalism uh, Uh, sălbatic, când de fapt e vorba de implementarea unor reguli. Deci vreau să vă întreb dacă pregătiți cu consiliu uh, viitorul uh, pachet financiar. Întotdeauna am spus că semnarea acordurilor de liber schimb este importantă, dar este și mai important ca ele să fie respectate. Și în acest cadru financiar vreau să vă întreb dacă s-a prevăzut un buget considerabil pentru DigiTrade, tocmai pentru a permite uh, Uh, felul în care se implementează și se semnează aceste acorduri, din ce în ce mai multe, ați vorbit despre Singapore, Japonia, Vietnam și așa mai departe, deci e important să avem și resurse disponibile uh, la înălțimea numărului acestor acorduri, pentru că companiile și cetățenii ne aș, se așteaptă ca acordurile să fie și respectate. Și un ultim comentariu, solidaritatea între state. Dacă dorim ca Europa să fie respectată, atunci toate statele trebuie să dea dovadă de solidaritate între ele atunci când se impun sancțiuni, pentru că altfel am văzut că anumite măsuri uh, țintesc uh, doar anumite state membre și nu pe toate. Mulțumesc, uh, Carolin Franz van Dijk. Mulțumesc, doamna președinte, bun venit, doamna ministru. Îmi cer scuze pentru întârziere, pentru că în Comisia pentru transporturi. Colegul dumneavoastră, domnul Hofer, um, și-a prezentat programul dânsului și ședintele erau în paralel. Oricum, temele comerciale sunt uh, interesante. Politica comercială este de natură să sporească prosperitatea, dar trebuie să fie și echitabile. <clears throat> Acest lucru înseamnă pentru mine că trebuie să protejăm drepturile lucrătorilor, dar și Uh, mediul înconjurător și trebuie să aibă aceeași importanță precum și accesul la piață sau sporirea volumurilor comerciale. Și acum întrebarea pentru dumneavoastră. Veți milita în uh, Consiliu pentru uh, sancțiuni în ceea ce privește încălcările la adresa protecției lucrătorilor și a mediului. V-aș mai întreba dacă toate capitole, da, de ce toate capitolele acordurilor comerciale sunt supuse uh, mecanismului de soluționare a litigiilor, dar nu și cel care vizează uh, mediul. În ceea ce privește EFTA, acesta nu este un CETA plus, în multe uh, capitole uh, este, <clears throat> se situează în spatele CETA, în ceea ce privește acordurile cu Singapore și Vietnam, cum vă veți comporta? Pentru că aici încă nu au fost semnate toate uh, convențiile OIM. Cum? Iar în ultima întrebare în ceea ce privește ratificarea CETA, înainte anunț dumneavoastră prevedea o ratificare, acum situația s-a schimbat puțin. Vă imaginați referendumuri pentru toate acordurile comerciale? Iar în ceea ce privește acordul cu uh, Singapore, considerați că decizia um, Curții Europene de Justiție um, este salutară în acest uh, sens? Mulțumesc și în ultimul rând, domnul Franca. E... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna ministră, pentru prezența dumneavoastră. Vă urez succes în timpul președinției. Eu uh, aș vrea să atrag atenția asupra calendarului, pentru că am trecut de la Europa protecționistă la o Europa care protejează și cred că calendarele sunt prea extinse. Așa că întrebarea pe care aș dori să vă adresez este asemănătoare cu uh, colegii care a luat cuvântul înaintea mea și anume uh, care este partea care corespunde Consiliului, pentru că o parte uh, corespunde Comisiei, o altă parte juriști lingviștilor, traducerilor și mai departe și o parte revine Consiliului pentru acordurile cu Singapore, Japonia și așa mai departe veți putea accelera procesul pentru ca Parlamentul la sfârșitul mandatului să poată ratifica cel puțin partea comunitară? V-ați referit și la acordul UE-Mercosur și îmi asum uh, comentariul făcut de președintele comisiei noastre. De prea mulți ani suntem în negocieri și avem uh, două concluzii la ultimele summituri europene în care s-a cerut, de exemplu, comisiei să finalizeze negocierile în curs. Cu toții așteptăm o negociere ambițioasă și echilibrată. Partea de politică și cooperare s-a finalizat, deci ne așteptăm să mobilizați toate eforturile. Uh, bineînțeles, știm ce corespunde Comisiei în negocierea celor 28 pentru a profita de această ocazie de contextul uh, favorabil pe care îl avem uh, într-un moment destul de dificil uh, și ținând cont și de alegerile care sunt programate în Brazilia anul acesta și Argentina la anul, așteptăm o soluție echilibrată și corectă și în același timp ambițioasă pentru cetățenii europeni și pentru companii pentru că avea noi locuri de muncă. Mulțumesc! Și doamna ministru, din partea mea, trei puncte. Am vorbit acum mult despre tot felul de acorduri, Columbia, Peru și acordul cu America Centrală nu a fost încă ratificat de către Austria. Cum veți proceda în acest sens? În al doilea rând, Parlamentul European negociază de 2 ani cu Consiliul în ceea ce privește participarea la acorduri internaționale accesul la informații, schimb de documente. De fapt, ne-am dorit o... Uh, să ajungem la o concluzie cu președinția bulgară, dar Consiliul n-a fost în măsură. Acum sperăm că sub președinție austriacă vom putea face acest lucru. N-ar fi frumos dacă acum, la sfârșitul mandatului, Parlamentul ar trebui să acționeze Consiliul în fața Curții Europene de Justiție. Și în al doilea rând, care sunt standardele dumneavoastră pentru o președinție de succes? <clears throat> Câte acorduri încheiate? Unde ați stabili, să spunem, uh, valoarea de referință pentru o președinție de succes? Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mă refer încă o dată pe obiectivele noastre. O Europa care protejează presupune trei aspecte importante. Partea clasică a protecției pe care le discutați cu ceilalți colegi, o parte a digitalizării unde digitalizarea trebuie să intervină pentru protecția prosperității și a locurilor de muncă în Europa și o a treia parte la fel de importantă despre care nu s-a vorbit astăzi, raportul și relația cu Balcanii Occidentali. În acest sens am avut deja o conferință la Viena unde digitalizarea a avut un rol proeminent. Și și în acest sens, obiectivul nostru și mesajul nostru clar către Balcanii Occidentali a fost de a avea relații comerciale mai accentuate, de a genera o piață internă mai uh, puternică și de a permite și uh, sau a genera investiții și din partea vestului în aceste țări. Acum, în ceea ce privește sancțiunile, aș începe cu Rusia. În opinia noastră, sancțiunile nu sunt în scop în sine și Austria întotdeauna a fost de părere că dialogul este foarte important. Noi susținem consensul UE, adică am văzut și noi că aici lucrurile trebuie să se miște puțin și um, poate lucrurile ar trebui ajustate pas cu pas, dar e nevoie și de o mișcare din partea celelalte părți. În ceea ce privește Africa, consider că combaterea motivelor de <clears throat> plecare din țară este un element uh, esențial, iar comerțul uh, este un instrument important în acest sens, la fel și acordurile comerciale, dar cred că poate nu trebuie considerat că um, aceste lucruri aveau importanță disproporționat de mare. S-a vorbit despre lentoarea negocierilor cu Mercosur, de asemenea și cu America Latină. Se negociază de mult timp, odată cu uh, noua abordare din Statele Unite, avem de face din nou cu un element, e nevoie de parteneriate noi, de calitate și sancțiunile incluse în acorduri comerciale nu sunt neapărat întotdeauna soluția. Cum anume am putea um, crea o legătură mai importantă între digitalizare și fluxuri comerciale. Este o temă uh, care o consider importantă. Industrializarea, reindustrializarea Europei prin uh, posibilitățile digitale și ar, inteligența artificială și robotică pot genera noi locuri de muncă și toate acestea figurează în capul listei priorităților noastre. Ați mai formulat o întrebare în ceea ce privește teme precum comerțul și drepturile lucrătorilor și mediu. Așa cum vă spuneam, supraîncărcarea acestor acorduri comerciale a dus la aceste probleme, inclusiv uh, intransparență. Eu cred că este important să avem uh, negocieri transparente iar acordurile comerciale să nu fie supraîncărcate cu foarte multe teme. Suntem pentru acordurile cu Japonia, Singapore și Vietnam. Vom face tot ce ne stăm putință pentru a susține aceste demersuri. Cred că protecția investițiilor um, e bine că se discută separat pentru că se poate demara pe partea de relații comerciale. Apoi, acorduri internaționale și legiferare. Obiectivul nostru pe, pe 30 mai a avut loc o reuniune la nivel politic, iar președinția s-a consultat cu delegația în ceea ce privește pașii următori. Ne bucurăm că putem purta discuții interinstituționale. Ne dorim să se elaboreze un pachet echilibrat. Înțelegem această dorință pentru mai multă transparență, însă nu suntem singuri și vedem că există și anumite poziții foarte critice în acest sens și vom face tot posibilul pentru a face demersurile necesare. A ultima temă țările în curs de dezvoltare. Ei bine, sistemul general de preferințe este un instrument important pentru aceste țări, acordă un acces preferențial la piața UE și ne bucurăm că există evoluții în acest sens și Comisia se mișcă și în această direcție. Vom analiza lucrurile cu interes și vom, le vom și susține. Apoi, tema Columbia. Suntem conștienți de importanță. Mi-am notat ca și sugestie. Vom vedea cum anume putem continua vis-a-vis -vis de sugestia dumneavoastră a acționării în fața Curții Europene de Justiție. Sigur, nu este în interesul nimănui și vom uh, face tot posibilul să avem toate discuțiile necesare pentru ca să nu se ajungă aici. Aș dori să mai revin încă o dată pentru că mai revin încă o dată în ceea ce privește decizia Curții Europene de Justiție și referendumuri. Ei bine, referendumul este un instrument disponibil uh, mereu, nu pot să judec uh, trecutul, atunci nu eram în politică. Vă pot doar spune care este părerea mea în ceea ce privește acordul cu Canada. Este acordul uh, cel mai evoluat și de calitate pe care l-a încheiat vreodată Uniunea Europeană. Și așa se vehiculează și în Austria. În ceea ce privește <clears throat> acționarea în fața Curții Europene de Justiție, noi avem o opinie din partea serviciilor noastre juridice, dar și din partea instituțiilor europene, cum că nu există preocupări în ceea ce privește ratificarea mai ales în ceea ce privește acest tribunal pentru investiții care urmează să fie creat. Eu susțin această idee, este o mare șansă pe care o avem. Asta da și în combinație cu OMC de a avea un tribunal internațional cu mandat de 5 ani, cu judecători independenți care sunt desemnați și de UE și de Canada, dar și de state terțe, și avem, iată, posibilitatea de a veni cu standarde noi, așa cum este cazul și în, în ceea ce privește tribunalele pentru muncă. Și mă bucur că aceste tribunale nu se alcătuiesc ad hoc, ceea ce este mai bine și din punct de vedere al costurilor și a eficienței. Noi am decis să mm, s-a stins din deci să mm, ne bazăm pe aceste decizii judecătorești și dacă Curtea de Justiție va lua o decizie corespunzătoare, sigur că se aplică tuturor țărilor și Austriei. Eu cred că cel mai important a fost să dăm un semnal clar înainte de președinția noastră. Încă o întrebare din partea doamnei Hirș. Întrebasem în ce măsură vă propuneți să garantați și piața internă și libera circulație, mai ales în cadrul Schengen. Mulțumesc că mi-ați readus aminte. Evident că pentru noi libera circulație a mărfurilor și a persoanelor reprezintă un principiu important. N-a fost niciodată sub semnul întrebării. Obiectivul nostru este foarte clar, de aceea și motoul nostru, Europa care protejează, de a <clears throat> proteja granițele interne pentru a avea în interior libertatea necesară și pentru mine um, care trebuie să traversez o bucățică de Germania pentru a ajunge acasă um, ar avea consecințe altfel. De aceea, misiunea noastră în cadrul președinției trebuie să fie aceea de a proteja granița externă, pentru că nimeni n-a spus vreodată că această graniță externă nu trebuie protejată. Tocmai asta este obiectivul nostru, pentru ca în interior să beneficiem uh, de aceste libertăți. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Vă urez mult succes pentru activitatea noastră comună. Ținem legătura și sperăm că multe din cele discutate astăzi vor ajunge să fie puse în aplicare. Okay, now we switch. Trecem acum la punctul 13. Clauzele de salvgardare și regulamentul lor. Este oarecum o noutate, pentru că, în mod normal, pentru fiecare acord avem o clauză de salvgardare și acum Comisia ne propune uh, un regulament orizontal pentru aceste clauze de salvgardare și de aceea ar trebui să analizăm cu atenție această propunere. În felul acesta ne asigurăm că și interesele noastre sunt integrate în acest regulament. Domnul Fielner este raportor din cauza problemelor cu zborul uh, nu este aici. Domnul Salafranca însă îl înlocuiește. Vă rog, domnule Salafranca. Într-adevăr, domnule președinte, domnul Fierner n-a putut veni astăzi și mi-a cerut să fac câteva comentarii în numele său față de propunerea comisiei. Domnul Fielner consideră că uh, clauzele de salvgardare în acordurile bilaterale reprezintă un instrument de liberalizare, de fapt, și uh, un fel de uh, ieșire pentru situații complicate. Dânsul salută propunerea Comisiei pentru acest regulament de natură orizontală consideră că multe din aceste reguli sunt incluse deja în acordurile multilaterale ale OMC și la nivelul acordurilor bilaterale. Cred că dânsul are dreptate pentru că marja de manevră pentru brațul legiuitor uh, este destul de limitată. Oricum, atunci când va fi uh, posibil și se va dori acest lucru, aceste reguli generale se vor aplica implicit și pentru acordurile bilaterale. Domnul Fielner consideră propunerea Comisiei uh, ca o uh, transpunere, de fapt, a regulilor existente în acordurile bilaterale, de exemplu cu Corea, Moldova, Columbia, Peru și Ecuador. Dânsul dorește să facă și câteva comentarii pe marginea lor. În primul rând, este de acord cu acest nou regulament orizontal care ar putea acoperi acordurile în vigoare, dar consideră că acest regulament nu ar trebui să elimine posibilitatea de a avea clauze de salvgardare în acordurile bilaterale. Spune că acest lucru e valabil pentru Singapore, Japonia și Vietnam. Acest nou regulament ar trebui să acopere și noi mecanisme, cum ar fi mecanismul de stabilizare pentru uh, banane și uh, așa numitul duty drawback pentru Corea. Domnul Fielner speră să se ajungă la un acord cu Mercosurul și că ar fi bine să existe un mecanism de uh, stabilitate pentru produsele sensibile. Prevederile care pot uh, însoți um, aceste mecanisme nu sunt destul de bine detaliate în propunerea comisiei și de aceea, ținând cont de experiența sa în domeniul instrumentelor de apărare comercială, va prezenta câteva amendamente la propunerea comisiei. Iată, domnule președinte, uh, comentariile pe care vreau să le fac în numele raportorului, a domnului Fielner, și bănuiesc că, că pe viitor uh, raportorul va putea dezbate în direct aceste idei cu colegii săi și cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Mavrides, din partea SD. Mulțumesc, domnule președinte! Este un prim schimb de opinii. Astăzi vom avea ocazia să o facem și pe viitor pentru a avea dezbateri mai aprofundate. Dacă raportorul ar fi fost aici, de exemplu, l-aș fi întrebat ce înțelege prin mecanism de uh, stabilizare pentru produse de natură sensibilă. Însă Mm, consider că mecanismele de salvgardare sunt o parte absolut esențială pentru acordurile noastre, pentru a evita pericolele sau amenințările serioase pentru industria noastră, pentru produsele direct uh, uh concurente. Propunem Comisiei să actualizeze acest proces pentru implementarea clauzelor de salvgardare în acordurile multilaterale prin uh, introducerea acestui mecanism. Uh, Regulamentul actual ar putea aduce claritate și uh, coerență între uh, acordurile respective, creând uh, un ghid clar și obligații procedurale. Vom prezenta totuși amendamente pentru a întări acest text pe anumite chestiuni importante pentru noi. Pentru grupul nostru este absolut esențial să protejăm în mod eficient industria națională și în special IMM-urile și să ne asigurăm că inputurile îndeplinesc standardele europene. Un element care lipsește din propunerea comisiei, de exemplu, și care este esențial pentru grupul nostru, este introducerea standardelor de mediu și de muncă. Un alt element lipsă din uh, uh regulamentul orizontal este dreptul uh, Parlamentului European de a cere o raportare în legătură cu orice element care afectează implementarea de către o țară terță a angajamentelor luate în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. De exemplu, în acordurile cu Columbia, Ecuador sau Peru se include o astfel de clauză. În ceea ce privește actele de punere în aplicare sau delegate, trebuie să ne asigurăm că propunerea actuală nu subminează dreptul de monitorizare al Parlamentului European. De aceea ar trebui să analizăm această propunere în, în detaliu și să cerem eventual un aviz al serviciului juridic pentru a a vedea ce se întâmplă cu aceste acte delegate. La articolul 6, alineatul 10, se arată că atunci când o parte interesată a cerut sau a prezentat informații înșelătoare comisiei, aceasta nu va ține cont de aceste informații. Considerăm că textul trebuie să fie întărit, pentru că în anumite circunstanțe ar trebui să se aplice sancțiuni pentru acele industrii sau orice parte terță care uh, divulgă informații înșelătoare către o autoritate publică, cum ar fi Comisia Europeană. Și în încheiere aș vrea să spun că la momentul acesta nu voi intra în mai multe detalii, pentru că este un prim schimb de opinii și așteptăm uh, ca raportorul să prezinte un text. Vom avea ocazia să dezbatem la următoarele întâlniri. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna McClarkin, pentru ECR. Grupul ECR salută această propunere. E un exercițiu mai degrabă tehnic fie important să asigurăm același nivel de protecție ca și în acorduri bilaterale, însă să avem o procedură mai înlesnită. Comisia, pe bună dreptate, a anticipat anumite exigențe din partea Parlamentului, cum ar fi transparența, raportarea anuală. Deci avem o bază bună uh, pentru a ne face lucruri și nu cred că vor exista uh, divergențe între grupurile politice, însă egr ul crede că trebuie să se facă toate mm, lucrurile în calendarul prevăzut de comisie. Măsurile definitive trebuie să fie proporționate pe o perioadă limitată și pe, uh, în baza unui temei justificat. Să se folosească un sistem electronic, de asemenea, credem că e important. Unde eram? O pauză tuturor. Deci, în contextul general de liberalizare, trebuie să fim foarte atenți. Aceste clauze de salvgardare nu trebuie să fie o formă mascată de protecționism. Întotdeauna trebuie să existe o justificare și flexibilitate în aceste clauze. Dacă nu, acestea se vor uh, întoarce împotriva acordului. Însă aștept să discutăm cu raportorul uh, și cu ceilalți colegi raportori din număr. Foarte bine. Doamna Hărște la alte. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Întreaga chestiunea clauzelor salvgardare e foarte importantă, însă e nevoie de niște criterii foarte clare pentru a evita ceea ce spunea Emma să nu fie o portiță pe oșa, o să fie o portiță pentru protecționism. Și la viitoarele negocieri, deci trebuie să ținem cont de această posibilitate și trebuie să putem să frânăm totul foarte rapid. Bineînțeles că negocierile internaționale comerciale sunt foarte complexe și la negocierile bilaterale complexitatea e foarte ridicată și de aceea sunt relevate măsurile de protecție, însă trebuie să încercăm să le minimizăm. Deci noi, liberalii, considerăm că e important să avem un comerț liber, transparență și e important să putem verifica că cerințele de transparență sunt respectate și așteptăm să colaborăm cu raportorul. Thank you, Chair. Domnul David Martin, mulțumesc. Sprijin această propunere. Eu cred că e util să avem un uh, acord orizontal în loc să o facem de la caz la caz, de la țară la țară. Așa am făcut și în cazul Coreei și Perului. Pe mine m-ar interesa mai degrabă calendarele, termenele. Japonia, Singapore, Vietnamul, nu știu, poate că se vor semna acordurile înainte de sfârșitul acestui mandat. Deci calendarul este foarte strâns pentru acest regulament. Are loc și trialogul. Știu că Christopher vrea să acționeze cât mai rapid, îl sprijin, însă întrebarea mea către comisie următoarea. Sper să nu se va întâmpla asta. Deci dacă nu reușim să încheiem asta înainte de ratificare, ne poate confirma că orice informații, orice plângeri legate de ratificarea acordului liber schimb și implementarea clauzelor de salvagardare vor putea fi avute în considerare și după aceea, deci că vom putea reveni durează șase luni. Uh, deci de la ratificare până la activarea unei clauze de salvgardare, însă asta s-ar putea să creeze probleme. Domnul Frederic Mihail este la comisie de la DG3, șef de unitate, ne va vorbi. Ne va răspunde, mă scuzați. Bună dimineața tuturor! Mulțumim pentru întrebări. Am ascultat dezbaterea anterioară. Ați vorbit despre acordul de liber schimb, despre Uniunea Europeană care protejează. Asta e și scopul acestor clauze de salvgardare bilaterale. Să le oferim preferințe partenerilor noștri comerciale, însă dacă, ca urmare a acestor acorduri, operatorii noștri economici întâmpină probleme, să există posibilitatea de a le înlătura sau suspenda aceste preferințe. Despre asta e vorba în această propunere de regulament. Nu e un mandat de negociere, nu vrem să avem acest regulament pentru a defini exact ce trebuie negociat pe viitor, ci e mai degrabă un regulament prin care vrem să ne asigurăm că ceea ce am negociat noi poate fi folosit și că poate fi uh, pus în aplicare legislația europeană. Vorba de aspecte procedurale, în primul rând. Cum facem anchetele, investigațiile, cum stabilim măsurile, cum uh, le oferim părților posibilitatea de a interveni în timpul investigației. Acesta este deci principalul obiectiv. Și așa cum spuneați, domnule președinte, poate că e prima oară când discutăm despre un astfel de regulament orizontal, însă nu e prima oară când vorbim despre un astfel de regulament. Am făcut-o de mai multe ori în trecut, am făcut-o în cazul Coreei, Americii Centrale, pentru Columbia, Peru, Ecuador, Georgia, Moldova, și asta înseamnă că deja am acumulat foarte multă experiență în acest domeniu și am beneficiat de pe urma propunerilor făcute de Parlament în trecut, le-am uh, preluat pentru a elabora acest regulament specific și credem că e momentul să avem odată pentru totdeauna un regulament care poate fi folosit și pe viitor și să nu trebuiască să trecem din nou prin același exercițiu. Regulamentul orizontal se bazează pe această experiență și, bineînțeles, propunem o actualizare a acestuia pentru a oglindi noile condiții din aceste acorduri comerciale. Asta se va putea face pe viitor dacă, de pildă, în cazul cu Mercosurul va fi nevoie de un mecanism de stabilizare pentru banane, dacă există un alt fel de mecanism negociat în acord, legislația, așa cum e acum, nu ne împiedică să o facem, însă ne permite deci să includem asta în regulament. E un exercițiu important. E practic o normalizare a procedurilor pe baza experiențelor dobândite până acum. Referitor la termene și calendar, Ideea ar fi ca acest regulament să fie gata atunci când vor intra în vigoare regulamentele acordurile cu Japonia, Singapore și Vietnamul, însă nu e musai. Pentru a declanșa o anchetă, o investigație de salvgardare, trebuie să se vadă deci care sunt urmările intrării în vigoare a acordului și pentru asta ne nevoie de șase, de câteva luni. Deci după câteva de luni de zile de la intrarea în vigoare a unui acord, se poate vedea dacă uh, au uh, existat prejudicii la adresa unei industrie europene. Însă calendarul deci nu are legătură directă cu intrarea în vigoare a acordului. Ideal, acest regulament ar trebui să fie gata odată ce acordul intră în vigoare, însă regulamentul poate fi aplicat și după intrarea în vigoare a acordurilor. Și asta nu ne va împiedica să luăm, să, um, să întreprindem acțiuni dacă va fi nevoie. Deci așteptăm propunerile dumneavoastră și ca și în trecut le vom analiza cu mare atenție și sperăm de asemenea ca um, împreună să putem uh, îmbunătăți regulamentul și să avem un temei juridic uh, transparent pe care să-l folosim pe viitor. Can conclude the debate. Acum raportorul poate încheia dezbaterea. Voi rezuma întreaga discuție. Observații minunate din partea tuturor. Nu, în primul rând îmi cer scuze că am întârziat. Am avut o experiență cu Brussels Airlines. Ajungi la aeroport la 6 dimineața, și primești mesajul că vei pleca pe la nouă jumate. Acum, referitor la subiectul de astăzi. Dover ain't that big, the, the fact that we're bound by both W. Deci marea de manevră nu era așa de mare, aveam uh, o legislație OMC, acordul cadru, însă nu cred că e o problemă atât de mare. Deoarece nu trebuie să facem atât de multe pe fond nu trebuie să inventăm noi structuri de salvgardare, deci trebuie practic să avem un regulament orizontal cu privire la actuale cardere um, de salvgardare. Echipa mea excelentă mea, a tras atenția asupra un lucru care trebuie să fie evident. Deci când facem această ori- orientalizare, ar trebui să ne asigurăm că nu va deveni un instrument de protecțiune. Deci ar trebui să ne dăm seama că e un exercițiu asemănător cu cel de la instrumentele de apărare comercială. Și dacă ar fi ceva ce aș adăuga aia la propunerea comisiei, m-aș gândi la ceea ce a avut succes la instrumentele comerciale, acel help desk, de pildă, am aș făcut ca acele instrumente de apărare comercială să fie mai transparente, mai accesibile prin propunerea Parlamentului. Și de ce n-am folosit aceleași elemente și la acest regulament? Deci trebuie să ne bazăm pe o bună cooperare. Așa cum am făcut-o și la modernizarea instrumentelor de apărare comercială. Și acestea fiind spuse, sunt uh, dispus să colaborez cu toți colegii. Vă mulțumesc, să încheie discuțiile la acest punct, 13, ne întâlnim la două jumate în aceeași sală. Poftă bună!